Dear colleagues, uh, signor commissario, dear commissioner, I'm... Bună ziua! Stimați colegi, domnule comisar, v-aș propune să începem lucrările, fiindcă astăzi este ultima zi de reuniune înaintea vacanței parlamentare, dar nu doar atât, este și ultima parte a reuniunii comisiei noastre începută ieri. Am avut o ordine de zi foarte încărcată, poate și de aceea unii dintre colegi nu sunt acum aici. Și acum voi continua în limba italiană. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule comisar. Ne-am uh, întâlnit deja cu dumneavoastră de două ori la începutul acestui mandat și acum vreo șase luni, așadar vă mulțumim foarte mult pentru disponibilitate. Comisia noastră are competențe foarte punctuale care vizează tocmai portofoliul dumneavoastră și tocmai de aceea dorim să continuăm dialogul acesta cu Comisia. De, an, de data trecută când ați venit în fața noastră a fost prezentată strategia privind piața unică digitală a Comisiei un subiect care ne interesează în mod deosebit, în special anumite aspecte din acest dosar, mă refer la drepturile de autor, de exemplu, dar și la accesul la conținutul cultural digital, la protecția minorilor în spațiul uh, digital și, desigur, ne interesează producția de conținut, care este pentru Europa o uriașă provocare. Așadar, ne aflăm astăzi aici pentru a, ne, pentru a discuta în special cu privire la progresele înregistrate pe marginea revizuirii directivei VMS, care este pentru noi un subiect extrem de important. Încă din mandatul trecut au existat rapoarte pe această temă în dorința de a exista mai multă convergență și un, um, condiții egale pentru uh, actorii din radiodifuziune și internet. Știu că s-a declanșat un proces consultativ în toate statele membre cu privire la aplicarea acestei directive și sperăm ca această consultare să se încheie în timp util pentru ca în 2016, potrivit programului președintelui Juncker să se treacă la abordarea concretă a acestei probleme. Aș dori de asemenea ca acest program de investiții Juncker să se concentreze nu doar pe partea de infrastructură, așa numitele autostrăzi digitale, ci și, odată cu creșterea competitivității Europei, și a saltului cultural în, această, în acest domeniu, ci și așadar pe sistemele de învățare și predare, care sunt foarte importante. Și aici am uh, discutat deja cu direcțiile C și Connect, dar și să se concentreze pe banda largă în școli și universități, pe internetul în bandă largă în școli și universități. De asemenea, un lucru foarte interesant pentru colegi îl reprezintă bugetul. Avem programul pentru media, dar și programul Euronet, care sunt extrem de importante pentru noi. Iată, deci, câteva teme de interes deosebit e, merită aprofundate. Vă dau cuvântul, așadar, pentru a ne face o prezentare, cam 10 minute, dacă se poate, după care voi deschide cuvântul pentru coordonatori la început, nu sunt foarte mulți, așa că probabil putem aloca 3 minute pentru fiecare și apoi vom nota celelalte înscrieri la cuvânt. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă dau cuvântul, vă rog. Frau Stimată doamnă președinte, stimate doamne și domni deputați, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitația de astăzi, sunt aici cu mare plăcere, într-un moment în care vă pot prezenta situația lucrurilor noastre la nivelul Comisiei pe teme care vizează competențele Comisiei dumneavoastră. De aceea aștept uh, cu interes și întrebările și contribuțiile dumneavoastră. Așa cum ați făcut-o și în trecut și acestea vor uh, converge și în uh, viitoarele lucrări ale Comisiei. Cu câteva zile în urmă am început consultările pe marginea directivei privind uh, audiovizualul. Vrem să ne facem o părere cu privire la modul în care diferiți parteneri văd uh, lucrurile și cum anume <clears throat> consideră că ar trebui să fie următorii pași în ceea ce privește directiva audiovizualului. Ne bazăm pe Cartea Verde de acum 2 ani, care a făcut obiectul lucrărilor noastre, dar și pe rapoartele doamnei Kammerweier și Verlein, rapoarte din proprie inițiativă, care sunt foarte importante. Credem că e nevoie de acțiune în ceea ce privește regulile europene în domeniul audiovizualului și serviciilor mass media. Reglementările actuale datează din 2007, deci uh, au vechime de 7-8 ani și acest simplu fapt constituie deja un argument în favoarea unei modernizări. Procesul REFIT ar urma să fie încheiat în cursul anului 2015 în această privință și cu odată cu acest proces REFIT, adică evaluarea regulilor existente, vom fi pregătit deja și opțiuni pentru o dezvoltare în continuare pe partea tehnică de detaliu în acest proces. Odată cu aceste consultări, vrem să obținem o privire de ansamblu și vă spun de pe acum că obiectivul este ca cel târziu uh, în vara anului viitor și pe baza schimburilor de opinii cu dumneavoastră să venim cu un cadru modernizat în acest domeniu. Este vorba, pe de o parte, de întrebarea dacă toate reglementările în vigoare mai sunt necesare, dacă există posibilități de dereglementare, de a putea lăsa anumite lucruri la uh, latitudinea pieței, a actorilor implicați. Și a doua întrebare, dacă sistemul funcționează în mod corespunzător cu acest tip de reglementare uh, pe mai multe trepte sau dacă trebuie să intervenim uh, cu o revizuire structurală. Apoi este vorba și de protecția datelor, de prevederi juridice pentru promovarea lucrărilor și operelor europene. Este vorba de limitarea sau chiar interzicția publicității, adică limitarea publicității în funcție de calupurile de emisiune difuzate sau limitarea în funcție de conținut, de exemplu a publicității pentru tutun și alcool. Trebuie să ne întrebăm dacă aceste reglementări mai corespund vremurilor noastre, dacă trebuie modificate sau chiar uh, anulate. Și evident, ne confruntăm și cu o serie întreagă de solicitări din partea serviciilor de audiovizual publice și private. De pildă, găsirea conținuturilor Uh, de interes public, dacă avem uh, nevoie de o reglementare în acest sens, pentru ca cetățeanul să aibă acces la astfel de conținuturi. În actuala directivă privind audiovizualul nu există uh, o astfel de prevedere, există însă în cadrul general. Sigur că mai este vorba și de a crea condiții egale pentru toți cei vizați de directivă, ca aceștia să beneficieze de uh, condiții egale cu cei care, pe care directiva nu îi afectează. în acest sens ne putem gândi la o extindere sau uh, limitare a sferei de cuprindere a directivei, apoi protecția minorilor, standarde de calitate, limitări de publicitate sau și specificații în ceea ce privește organismele de supraveghere. Toate aceste lucruri sunt relevante pentru mulți. Abar, dar prin descărcarea unor conținuturi Uh, se pune întrebarea dacă și din punct de vedere tehnic anumiți operatori ar trebui să preia o anumită răspundere. Deci, condiții egale și pentru unii care nu erau încă vizați de directiv acum 10 ani. Deci, întrebarea este dacă și trebuie și incluși, uh, incluși aceștia sau nu. la finele anului 2015 sau începutul anului 2016 vă stau la dispoziție pentru a discuta rezultatele procesului REFIT. Însă am și o rugăminte. domnilor și domnilor, sectorul telecomunicațiilor sau și a mediilor digitale, a televiziunii și a unor servicii asociate se află într-o schimbare atât de rapidă încât nu putem aplica modalitatea uzuală de lucru a Uniunii Europene. Acum doi ani, cu Cartea Verde și cu uh, rapoartele din proprie inițiativă a Parlamentului, am făcut deja un prim pas, însă dacă vom mai avea nevoie de încă trei ani și apoi ar urma și Uh, transpunerea în legislația națională pe legi ale audiovizualului, ajungem undeva în 2020 și sectorul nu o să ne mai ia în serios. Se creează o situație uh, dată prin uh, obiceiurile care se vor încetățeni prin utilizarea de anumite conținut. Și atunci întrebarea este dacă nu putem acționa mai rapid. Sigur, uh, în mod judicios, dar mai rapid, împreună cu dumneavoastră și cu Consiliul. Împreună cu președintele Consiliului voi uh, avea o discuție pentru a îndepărta orice fel de blocaje, astfel încât Consiliul să ajungă uh, la fel de rapid ca și dumneavoastră la opoziție, astfel încât să poată să demareze trialogul și uh, pe cât se poate, în cursul anului viitor, să se poată ajunge la o concluzie. Judiciozitatea și rapiditatea nu trebuie să se contrazică în acest caz. În al doilea rând. Sigur, drepturile de autor digitale sunt ca tematică unul din punctele cele mai dificile. Vă mulțumesc pentru dezbaterea de săptămâna trecută de la uh, Strasburg. Unele puncte de vedere le-am uh, notat pentru că au fost bine fundamentate din punct de vedere uh, profesional. Apoi, dezvoltarea, transmiterea, formatarea, utilizarea de conținut. Fie că e vorba de muzică, literatură, ziare publicistică revoluția tehnologică digitală a cuprins pe toată lumea. Nu putem să ne perfacem că lumea ar fi rămas ca acum 30 de ani. Dar în aceeași măsură, cred că atunci când vorbim de drepturi de autor, nu, nu trebuie ca doar tehnicul să facă politică. Deci nu doar evoluția tehnologică a tot ceea ce este posibil trebuie să stea în centrul atenției, ci Europa cu moștenirea sa culturală, cu bogăția sa culturală, cu bogăția de autori, maestri, compozitori, scriitori, redactori, regizori de film, muzicieni, trecut și prezenți ar trebui să uh, îi protejeze în continuare. Drepturile de autor și copyright-ul sunt uh, folosite uh, în mod uh, sinonim. Copyright, de fapt, înseamnă dreptul la a copia, de a multiplica și dreptul de autor este dreptul la proprietate intelectuală. Însă există un punct de plecare comun care a putut fi recunoscut și în contribuțiile din uh, plenara de la Strasburg de săptămâna trecută. Cu toate acestea, trebuie să folosim evoluția tehnologică, dar nu aceasta trebuie să impună legea. Politica înseamnă modelarea a ceea ce se poate face din punct de vedere uh, tehnic. Deci să creăm un cadru în care tehnicul sigur să fie prezent, dar nu să domine. Pentru mine, în prim plan, este întrebarea cum anume ne vom asigura că complexitatea culturală și capacitatea creatoare vor avea un viitor că tineri de 15 ani vor lua decizia să studieze pentru a deveni scriitori sau muzicieni sau scriitori cu un orizont de așteptare de a-și putea câștiga existența și peste 20-30 de ani din această activitate. Pentru că noi, ca utilizatori cărora ne plac uh, filmele, muzica, benzile animate, ziarele, alte conținuturi. Suntem și noi interesați ca și peste 10 ani să existe produse noi și să nu depindem în următorii 30 de ani de ceea ce s-a stocat în trecut. Găsirea acestui echilibru, de fapt, este punctul central și trebuie să fie ambiția noastră echilibrarea uh, cerințelor dintre consumatorii digitali din rețea și acei creatori care, se, care prin munca și hărnicia lor și dăruirea de care dau dovadă uh, produc astfel de opere. Apoi este vorba și de principii și de excepții. Principiul trebuie să fie în mod clar portabilitatea. Deci, operele uh, achiziționate să poată fi consumate oriunde în Europa, pentru a nu mai fi limitați la teritoriul național. Principiul pentru mine este acela al accesului transfrontalier la conținuturi pentru consumatori. Însă, principiile pentru mine nu sunt doar uh, nu sunt prevederi uh, fundamentale care să nu permită excepții și de aceea există și astfel de excepții precum filmul european care în realitate reprezintă un tip de film care depinde de limba utilizată și de specificul cultural și de aceea oglindește, de fapt, diversitatea culturală. De asemenea, vorbim de. Uh, va trebui să ne gândim și la activitățile sportive. În sport nu vorbim doar de meciul real împotriva Barcelonei, ci și de meciuri din, prima, din a doua ligă, care și acestea trebuie să dispună în continuare de o perspectivă de finanțare. Vorbim așadar de la excepții de la un anumit principiu, dar și de excepții uh, pentru anumite grupuri de persoane. Persoanele cu handicap, de pildă, ar trebui să aibă un acces mai facil uh, atunci când vorbim de drepturile de autor sau mai nici din punct de vedere al costurilor. La fel în ceea ce privește universitățile sau Vom uh, prevedea o excepție doar pentru cercetarea publică sau și pentru sectorul public? Pentru că dacă n-ar fi așa, atunci cum putem face diferențierea între cele două? Dintre o instituție de cercetare și o întreprindere. Pentru că în tot ceea ce face trebuie să ținem cont de un lucru. Regulile pe care le creăm nu trebuie să poată fi circumscrise. Regulile pe care le stabilim, la fel și excepțiile, trebuie respectate de toți participanții. Să nu vrem uh, să facem un bine, dar apoi să constatăm că lucrurile nu sunt respectate. Și așa cum vă spuneam, sperăm ca până la finele anului să vă putem prezenta propunerea noastră în ceea ce privește copyright-ul digital. Apoi, competențele digitale ale cetățenilor noștri vizează de asemenea competența dumneavoastră în ceea ce privește educația și cultura. Marea Coaliție pentru Locuri de Muncă Digitale se extinde. Vorbim de circa 160.000 de noi locuri de muncă în domeniul IT pe piața europeană a muncii în uh, următorii ani. În fiecare an se creează noi locuri de muncă în domeniul IT, atât la nivelul instituțiilor de cercetare, cât și la nivelul industriei. Și vorbim aici de 160.000 de locuri de muncă și nu dispunem de suficiente locuri de studiu în acest sens. Dacă vrem să ne putem compara cu Silicon Valley, cu India, cu Japonia, a, dacă vrem ca să se delocalizeze cât mai puțin din lanțul de valoare către Silicon Valley, va trebui să fac, facem mai mult în ceea ce privește crearea mai multor locuri de studiu pentru informatică. Acest lucru uh, se vede în toate domeniile societății, în toate uh, profesiile. Trebuie să explicăm oamenilor că trebuie să aibă și o formație Uh, digitală, pentru că aceasta se va dovedi necesară. Revenind la aspectele tehnice, la spectru și acordarea de licențe uh, pentru anumite frecvențe, acele uh, bande de frecvență de tip megahertz către operatorii de telefonie mobilă îmbunătățește calitatea comunicării mobile și nu mai există goluri de semnal, dar transmiterea de programe radio nu trebuie să aibă de suferit. Acest lucru nu are sens decât cu o coordonare europeană. Și în <clears throat> pregătirea conferinței mondiale de la Geneva din noiembrie 2015. Avem, încercăm să ne punem de acord, să avem o poziție unică europeană, pentru că doar atunci vom avea șansa să privim America și Asia de la egal. Pentru acordarea de licențe pentru banda largă sau pentru eliberarea frecvențelor pentru banda largă digital avem nevoie de un, o foaie de parcurs uh, cu un calendar clar care să fie pus în aplicare în paralel în toate statele membre. Raportul domnului Lanier constituie o bază importantă în acest sens, pe care nu vi-l pot decât recomanda. Ultimul punct uh, se referă la Euronet și Euronews. Eu subscriu la ambele. Dacă considerăm că avem nevoie de un spațiu public mai puternic pentru Europa și să avem uh, uh, mass media care să transmită în uh, toată Europa, atunci la cât de diferite sunt, sunt importante amândouă. Euronet are niște baze solide, vine cu programe interesante pe care uh, alte televiziuni și radiouri din statele membre le pot accesa la niște costuri uh, rezonabile, rezultând astfel programe care poate se adresează unui public diferit, dar care cu aceste calupuri de program vin să transmită un mesaj unitar. Eu mă implic și pentru o finanțare stabilă a Euronet din bugetul european și în funcție de posibilități și pentru asigurare pe termen mediu a finanțării, pentru că doar astfel se poate face o planificare de către manager și se pot uh, uh angaja oameni buni cu directorul Euronews, am fost la Lyon și am avut uh, mai multe schimburi de opinii în prima parte a anului 2015. Euronews se confruntă cu o situație economică dificilă, directorul Euronews a căutat un nou acționar din însărcinarea celorlalți. E vorba de o eventuală pierdere a cotei de piață și, în al patrulea rând, dată fiind situația între Rusia și Ucraina, au apărut și numeroase critici vis-a-vis -vis de programele transmise. Dar trebuie să știți că Euronews nu este o instituție europeană. Uniunea Europeană a susținut acest uh, post, însă și alte țări din afara Uniunii Europene sunt, contribuie la acest post. Avem uh, discuții cu viitorul Uh, acționar, actual investitor. Este vorba de un egiptean care este însă creștin și pentru asigurarea intereselor noastre în ceea ce privește consumiturile de program, am reușit să facem câțiva pași în direcția cea bună. Dacă această persoană din Egipt uh, se va implica și dacă va fi susținut și de televiziunea franceză și de către RAI Italia, atunci uh, vom impune un drept de preemțiune pentru actualii acționari. Pentru că nu trebuie să existe interese comerciale. Apoi am mai impus și un fel de consiliu care să decidă programele și uh, a cărui președinte să fie oarecum um, acceptat și de instituțiile europene. De asemenea, am um, impus și o monitorizare în ceea ce privește programele difuzate Această monitorizare ne va putea spune, când, e vorba de emisiunile care au de-a face cu Rusia, Letonia, Ucraina și mai departe, uh, unde apare un posibil conflict de interese sau o încălcare a legislației noastre. Vom face tot posibilul în 2016, atât pentru Euronet și pentru Euronews, să existe un buget uh, corespunzător. Nu e vorba de uh, Euronet sau Euronews, ci uh, ambele uh, trebuie să beneficieze de o perspectivă de finanțare pe termen mediu. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare cât se poate de cuprinzătoare și interesantă. Ați pus accentul pe lucrurile cele mai importante pentru comisie, de exemplu, lucrul pe marginea directivei. Mi se pare foarte important să vă propuneți un, directiv, un obiectiv pentru 2016 și să îl însoțiți și de aceste măsuri de follow-up ale comisiei. Va trebui să cooperăm de la momentul începerii dezbaterilor și până la sfârșitul acestora. O singură observație cu privire la Euronews și Euronet. Astăzi am votat amendamentele pentru proiectul de buget și una dintre solicitările noastre, în special pentru Euronet, ține de creșterea finanțării pentru programul Europa Creatoare. Așadar, v-am uh, îndemna să faceți eforturi la nivelul comisiei pentru a se putea menține un uh, nivel adecvat de finanțare pentru astfel de proiecte atât de importante. Nu vreau să insist, sunt și colegi care doresc să intervină. Doamna Ferraien, mai întâi. Vă rog. Zunächst einmal von meiner Seite recht herzlichen Dank, Herr Kommissar. În primul rând, mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că vă aflați din nou la noi în comisie și mă bucur că avem un dialog atât de intens, pentru că cred că și pentru sectorul cultural și creator avem teme importante pe ordinea de zi care trebuie coordonate ca obiective și unde trebuie să ținem cont și de interesele diferite diferite și unor divergente ale diferitelor comisii de specialitate pentru a ajunge la un echilibru necesar. În ceea ce privește directiva cu privire la serviciile audiovizuale, sunt de aceeași părere ca și dumneavoastră că trebuie pusă în aplicare cât de rapid posibil, pentru că dacă mai așteptăm prea mult, nu o să facem decât uh, să uh, Um, încercăm din nou să prindem din urmă evoluțiile tehnologice. și vom constata că poate unele lucruri s-au uh, au evoluat într-o direcție uh, diferită de cea pe care o preconizam noi cu reglementările. Poate că puteți să ne dați mai multe detalii cu privire la consultările în desfășurare, unde considerați că sunt uh, problemele. Sigur că putem să facem și noi acest lucru pentru că avem acces la documentație. Poate în ceea ce privește termenul, ne spuneți până când vor avea loc aceste consultări și până când credeți că se va face evaluarea răspunsurilor primite. Sigur că mesajul că doriți să veniți cu o propunere la, în primăvara anului viitor e una importantă, dar am vrea să știm un calendar mai precis. Pe bună dreptate ați spus că există o diferență între copyright și drepturile de autor și ați mai spus că trebuie să existe un echilibru între interesele autorilor și cel al comunității de pe internet a consumatorilor de astfel de conținuturi. Cred însă că este important să uh, ținem cont și de structurile intermediare. Eu nu mă gândesc doar la relația autor și consumator, pentru că pentru autor este, sunt importante structurile de comercializare uh, care sunt uh, la mijloc pentru că uneori un autor, uh, muzician, uh, compozitor nu dorește sau nu este în stare să își comercializeze propria operă. De aceea cred că este important ca în această dezbatere să nu ne gândim doar la autor și la consumator, ci și la structurile intermediare, să vedem unde e nevoie de modificări și în noul mediu digital, unde trebuie făcute adaptări astfel încât uh, valențele acestor structuri intermediare și a drepturilor aferente, drepturilor de comercializare, tema uh, publisher uh, și a producătorilor să nu fie lăsate din vedere. Pentru că chiar dacă nu uh, sunt autora unei opere, contribuie în mod esențial. Atunci când vorbim de excepții, acestea trebuie să rămână excepții, să nu devină regula. În ceea ce privește excepțiile pentru cercetare, uh, va trebui să vedem ce este uh, util și necesar. Nu sunt împotriva unor eventuale excepții, dar va trebui să ne gândim cu ce consecințe uh, se fac astfel de excepții și exceptări Dacă ne gândim doar la sectorul uh, educației, uh, pentru că se preconizează o excepție și pentru educație, vom ajunge eventual într-o situație în care unii consideră că nu mai are rost să-și cumpere manualele pentru că le pot descărca de pe net. Nu cred că ăsta ar trebui să fie obiectivul nostru, trebuie să avem grijă să existe un echilibru corespunzător, așa că este valabil și în domeniul cercetării, dacă facem o distinție între public-private partnership, avem universități care se finanțează din surse private, dacă însă avem uh, și finanțări din partea terților în, pro, în astfel de proiecte de cercetare și unde pun la dispoziție gratuit uh, accesul la anumite opere, deja lucrurile devin mai problematice. Știu că nu se poate găsi o soluție uh, care să Uh, corespunde tuturor cerințelor, va trebui să ne uităm mai punctual. Vă mulțumesc pentru faptul că acordați atâta atenție și tematicii Euronet Plus pentru a putea avea o contribuție și în domeniul uh, radiodifuziunii, pentru că astfel ajungem și la operatori care în mod normal nu beneficiază de conținuturi europene, uh, ca de pildă stații locale de radio, care pot astfel să prezinte și uh, mesaje și știri europene. În ceea ce privește Euronews, ce um, special tema Ucraina-Rusia, nu sunt atât de mulțumită. Monitorizarea este importantă, dar poate că pe viitor lucrurile trebuie făcute mai transparent. <clears throat> Programul um, despre Ucraina a avut, uh, se pare, o, cu totul altă traducere în ucraineană decât în rusă. Ceea ce a dus la o oprire a difuzării pe termen scurt. Salut însă acum faptul că ați um, menționat crearea acestui Consiliu al Euronews și aici va trebui să vedem care sunt persoanele care reprezintă uh, acționarii și cum anume se vor derula lucrurile. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și m-aș bucura să putem continua acest dialog și pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Petra Kamenvaert. Mulțumesc foarte mult, domnule Oettinger, pentru faptul că ne-ați prezentat un buchet foarte colorat a temelor care ne așteaptă în viitorul apropiat. Și în aproape toate cazurile ați formulat și întrebările uh, care se impun. Noi așteptăm cu interes uh, răspunsurile pe care le va găsi Comisia la toate aceste întrebări. Însă aș dori și eu să mă refer punctual la câteva dintre acestea. V-ați referit uh, în ceea ce privește directiva serviciilor audiovizuale la responsabilitatea providerilor. Nu este un lucru ușor pentru că nu trebuie să avem grijă să nu-i uh, ținem răspunsători pe acești provider pentru conținuturi pe care nu le-au realizat ei. Și aici sunt mai degrabă sceptică și rezervată pentru că eu cred că trebuie să avem grijă să nu ajungem oarecum la un control al conținuturilor pe internet. Când e vorba de protecția minorilor și uh, de violență, Există în Uniunea Europeană diferite prevederi și abordări. Și am să vă dau exemplul filmelor. Un film care în Regatul Unit uh, poate fi vizionat de copii cu vârsta de peste 12 ani. În Germania necesită împlinirea vârstei de 16 ani. Deci iată viziuni diferite și în această privință. De aceea, întrebarea mea, în ce măsură v-ați gândit să apelați și la modele de autoreglementare, așa cum funcționează de fapt foarte bine în Germania în domeniul protecției minorilor. Această autoreglementare în domeniul filmelor și a jocurilor uh, computerizate, unde nu statul stabilește ce anume poate fi folosit de la ce vârstă, care sunt eventuale conținuturi nocive, și există asociațiile de resort care fac acest lucru. Și se pune întrebarea dacă prin directivă s-ar putea uh, consolida acest mecanism de autoreglementare. În ceea ce privește drepturile de autor, în opinia mea, ați punctat foarte bine temele centrale, la fel și întrebarea în ce măsură trebuie să definim la nivel european și excepții și limitări în dezbaterea însă din Parlamentul European am constatat însă că au existat uh, discuții foarte aprinse în ceea ce privește libertatea de panoramă, care în mod evident este reglementată foarte diferit în Europa și de aceea se impune un echilibru între utilizatori pe de o parte și autor pe de altă parte. Dar trebuie să ținem cont de faptul că acel conținut cultural care ajunge la consumator reprezintă un conținut bun pentru că la ce folosește și cea mai bună carte dacă nu reușește să ajungă ca mesaj la consumator fiind mult prea complicate. De aceea, excepțiile pe care le creăm pentru educație și pentru cercetare reprezintă de asemenea o temă centrală. În ultimele zile însă recunosc că m-a iritat puțin faptul că au apărut anumite publicații de, în partea comisiei asta după discuțiile pe care le-am avut cu privire la neutralitatea rețelei și așa numitului zero weighting. La nivelul Parlamentului a apărut interdicția de a negocia așa ceva, această ponderare la zero. A apărut în dezbateri tema uh, și pe urmă, în ultimele discuții am uh, renunțat la interdicția acestei ponderare, ponderări la zero, faptul însă că Comisia evidențiază în propria comunicare că acum acest, uh, această ponderare la zero ar fi permisă, reprezintă o întoarcere diametrală a perspectivei. a spune că am uh, admis în mod expres această ponderare la zero mi se pare exagerat. Și uh, vreau să uh, spun în mod clar că mi se pare un comportament anticoncurențial dacă vin anumiți operatori de telecomunicații care spun că oferte de tip Spotify nu sunt calculate în pachetul uh, comercializat? În ceea ce privește drepturile de autor, spuneam în trecut că uh, vrem să evităm o nerespectare a acestora prin crearea de posibilități de a accesa aceste conținuturi cu costuri mai reduse. Dacă admitem această pădărare la zero și cu siguranță vor apărea oferte în domeniul filmelor sau muzicii care să se încadreze aici, nu fac decât să evit ca nici operatori uh, să nu mai facă astfel de oferte pe care ni le dorim. De aceea nu înțeleg această opțiune. Deci această afirmație a Comisiei cum că ponderarea la zero susține competitivitatea, la aceasta nu pot subscrie. În ceea ce privește Euronet, mi se pare extrem de bun faptul că militați pentru consolidarea acestui post și cu siguranță vom ajunge la uh, o asigurare a finanțării pe termen mij mijlociu. În ceea ce privește euro, nu sunt atât de uh, convinsă, pentru că este vorba de independența redacțională a acestui post. Și nu știu dacă comisia în trecut, uh, dar dacă e o diferență între comisie care se așteaptă la conținuturi, să spunem, laudative la adresa instituțiilor și un oligarh care uh, se așteaptă ca un post de televiziune să-i facă propria politică. Și acum, fie că e vorba de un investitor egiptean sau de un oligarh ucrainean sau rus, nu trebuie să existe intervenții la nivelul uh, programelor din partea acționariatului, cel puțin nu atâta timp cât Uniunea Europeană participă la finanțarea acestui post. Pentru că dacă avem de a face cu un post Uh, care este finanțat și din fonduri publice, atunci trebuie să existe această independență redacțională. Sper că se vor putea asigura aceste lucruri prin acest Consiliu creat prin monitorizare, dar mai trebuie clarificate anumite detalii care sunt componența acestui Consiliu, dacă se urmează un model uh, ca de pildă al costurilor uh, publice de televiziune din uh, Regatul Unit sau din Germania. Mi-aș fi dorit să cunosc astfel de detalii pentru că reprezintă o premiză pentru ca noi aici, din partea Parlamentului, să susținem în continuare o finanțare de la buget a Euronews. Dar în acest context, Uh, independența redacțională primează, chiar dacă uneori uh, pot apărea și opinii critice la adresa Europei. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Liuier și apoi doamna Trupel. După această primă rundă vor avea cuvântul și ceilalți colegi. Um, uh, sorry, to, to, to, to, to follow three minutes if you can. Yeah. Aveți câteva minute la dispoziție, vă rog. Da, am să încerc. Domnule comisar, vă mulțumim că ați venit astăzi aici. Cred că dacă vorbim despre acest concept că plătim pentru știri, atunci acest model trebuie să vedem dacă îl finanțăm, dacă îl subvenționăm sau nu. Și pot să spun că sunt oarecum deranjat de comentariile în legătură cu dezvoltarea Euronews. Faptul că dumneavoastră aveți un coleg de la SFD și de la ECR care au îngrijorări în legătură, poate că definiția finală a îngrijorărilor este diferită, dar îngrijorarea în sine contează. Și cred că acest model hibrid al subvențiilor cu un proprietar privat, cu o monitorizare a știrilor, dar vorbim totuși despre jurnalism independent, cu un control din punct de vedere editorial, dar nu de tot, nu este un model uh, de mass media satisfăcător care ar trebui să fie independent și cred că asta nu poate să ducă la rezultate bune și nu dă o imagine bună Uniunii Europene și nici nu rezolvă problema cheltuierilor. Așa că vreau să vă întreb dacă considerați că există o problemă și un conflict de interese cu acest model hibrid pe care îl avem între uh, sectorul public și privat. Ca să nu mai menționăm aici și uh, întrebarea dacă e bine să utilizăm banii contribuabililor în situații dificile pentru astfel de scopuri, decât să-i oferim altor programe pe care Uniunea Europeană le-ar putea face sau poate ar trebui să nu cheltuim deloc pe această temă. Un ultim comentariu. Pentru a primi un răspuns în legătură cu Euronews a fost nevoie de 9 săptămâni parlamentare și după aceea, în mod miraculos, am făcut un comunicat de presă și am primit un răspuns în 3 ore. Da, într-adevăr, o coincidență ciudată. Deci aș vrea să vă întreb uh, și să vă rog să nu se întâmple așa ceva pe viitor, pentru că dacă adresez o întrebare, este cel mai ușor să primesc un răspuns înainte a trebui să mă duc la presă să fac declarații. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Trupel. Mulțumesc, domnule comisar Oettinger, pentru prezentare. Am să încep cu ultimele puncte la care v-ați referit și eu salut faptul că vă implicați pentru finanțarea corespunzătoare a Euro, Euronet Știți că Comisia de Cultură vă stă alături, iar vis-a-vis -vis de Euronews susțin cele spuse de Petra Kammerweiert. Independența redacțională este primordială și orice soluție se va găsi trebuie să respecte acest principiu. Și dacă nu o respectă, atunci Uniunea Europeană va trebui să se gândească dacă preia o parte mai mare sau dacă se, se retrage. Dar uh, o, un astfel de hibrid uh, în care nu există o legitimitate a ceea ce se finanțează nu este acceptabilă. V-ați referit și la directiva cu privire la serviciile audiovizuale. Aici trebuie spus că dreptul la găsirea conținuturilor de interes public este esențial. Aici nu este o intervenție la nivelul internetului, ci de asigurarea unui bun acces pentru consumator, ceea ce mi se pare extrem de important, ținând cont de multitudinea ofertelor de pe net. Și aș dori să mă refer și la alt punct menționat de doamna Kamenvaert. În ceea ce privește internetul, nu ne dorim în niciun caz un control al conținuturilor, iar în ceea ce privește posibilă responsabilitatea providerilor, uh, Aici considerăm că nu trebuie să existe nicio intervenție în ceea ce privește libertatea acestor furnizori de servicii. Spuneați că portabilitatea conținuturilor, de pildă dacă prin intermediul unui abonament ai achiziționat niște servicii să poți să le accesezi și din alt stat, mi se pare <clears throat> o afirmație corectă. În ceea ce privește diversitatea culturală, cred însă că trebuie găsite posibilități pentru finanțarea filmului european. Aici trebuie găsite niște soluții, nu le-a specificat, v-aș întreba ce posibile soluții întrevedeți. Noi uh, suntem, uh, grupul nostru este împotriva unei uh, protecții uh, speciale pentru edituri de presă, atât timp cât este vorba doar de uh, inserarea unui link pe anumite pagini, mi se pare în regulă, nu ar trebui intervenit. Și un ultim aspect. În ultimele luni am constatat că există reglementări foarte diferite în ceea ce privește libertatea de panoramă. În anumite uh, state este uh, uh, grat, gratuit acest lucru, în alte state nu. Am să închei acest prim tur de întrebări și vă dau cuvântul, domnule comisar, pentru a răspunde. Mulțumesc! <clears throat> Toate observațiile dumneavoastră vă asigur că le voi lua foarte în serios. Parțial voi oferi un uh, răspuns astăzi, dar uh, parțial uh, răspunsurile vor veni prin propunerile legislative pe care le vom promova. Pe 30 septembrie expiră termenul pentru aceste consultări pe marginea directivei cu privire la audiovizual. Um, această consultare și întrebările formulate sunt disponibile în mod public. E vorba de condiții egale, dacă o, o competiție corectă trebuie să fie extinsă la mai mulți participanți sau dacă este nevoie de reglementări diferite. E vorba de cadrul de aplicare geografic, apoi de chestiuni mai ample care vizează protecția consumatorilor în ceea ce privește serviciile on demand, apoi conținuturi discriminatorii, conținuturi care promovează ura și întrebarea dacă se impun noi reglementări aici, dacă au apărut evoluții la nivel societal care uh, încă nu se distingeau acum 10 ani. În ceea ce privește protecția minorilor, se pune întrebarea dacă trebuie făcut o diferență între audio, audiovizual și serviciile la cerere dacă să păstrăm actuala reglementare sau să o modificăm. E vorba de asemenea și de eficacitatea reglementărilor. În cazul tuturor articolelor ne punem întrebarea dacă și-au îndeplinit scopul vizat de legiuitor, Parlamentul, Comisia, Consiliul, acum 9 ani, dacă au dacă în practic au avut efectul scontat sau dacă au fost ef instrumente ineficiente și care sunt costurile implicate. Dacă există un raport corespunzător între costuri și utilitatea pe care o preconizăm, sau dacă pur și simplu nu am generat altceva decât birocrație și costuri. Apoi și chestiuni care vă vizează piața internă, dacă principiul țării de origine se impune a fi păstrat în continuare sau dacă contravine evoluției de pe piață, comportamentului consumatorilor sau principiului pieței interne. De asemenea, unde a pus probleme acest principiu al țării de al, proveniență în practică. Însă, cum vă spuneam, toate întrebările pe care le-am formulat sunt disponibile în mod public. Și dacă vom reuși să adoptăm o propunere de modernizare a directivei audiovizualului în iunie anul viitor, atunci procesul RIFI trebuie încheiat în cursul acestui an, dar în paralel deja trebuie făcută evaluarea uh, consultărilor, astfel încât, începând din luna ianuarie, să elaborăm uh, propunerea la nivelul comisiei pentru a fi adoptată undeva până pe 30 iunie. Însă obiectivul meu a fi ca cu raportorii și cu un mandat din partea Consiliului să putem uh, demara negocierile. Dacă mă întrebați uh, pe mine, mi-aș dori ca la finele anului 2016, în ceea ce privește această directivă, să fi ajuns la un consens politic. Nu spun la o adoptare, ci la un pas important din punct de vedere politic. Și mulți dintre furnitorii de servicii care poate au anumite incertitudini vor beneficia uh, de o cunoaștere prealabilă din timp a viitoarelor reglementări. În ceea ce privește dreptul de autor, aici aveți perfectă dreptate când spuneți că nu există doar utilizatorul, userul, comunitatea de pe internet, societatea informațională și nici doar autorul unor opere, ci mai există și transportatorul uh, acestor opere, cel care răspunde de comercializare. Dacă, fie că e vorba de radiodifuziune, edituri uh, de carte, edituri uh, de ziare. acestea sigur că nu trebuie să um, derive din acest lucru că vor exista la infinit. Ele trebuie să-și dovedească mereu necesitatea, chiar dacă trebuie să se reașeze pe alte baze. și dacă autorii nu vor să aibă propriile departamente de publicitate, atunci au nevoie de edituri, de posturi de televiziune și radio public, de platforme prin care să-și difuzeze opera. Sigur că modificări uh, pe lanțul că pot surveni, dar nu am propus să-l distrug pe nimeni aici. Și, într-adevăr, ar trebui să vorbim de excepții. Aici tematica portabilității pe de o parte a accesului la transfrontalier la conținuturi și principiul teritorialității se vor constitui într-una din uh, deciziile de principiu de acceptare până la urmă și în al doilea rând este vorba de acceptarea de la plată a utilizării în scopuri educaționale și științifice a acestor conținuturi protejate. Eu cred că educația și cercetarea reprezintă un sector de excep, care trebuie acceptat, dar pe de altă parte nu sunt dispus să consider că problemele bugetare ale unor state membre sunt definitorii, pentru că atunci uh, nu vor exista perspective pentru știință, pentru că nu vor mai exista atunci manuale tipărite, iar publicațiile noastre științifice în 10 ani vor fi mai proaste. Și în acest domeniu îmi doresc ca Europa să țină pasul cu America și cu Asia, dacă nu chiar să aibă un avans. În ceea ce privește Euronews, vă asigur și aici trebuie să vă spun că grijile dumneavoastră sunt și grijile mele. Nu spun că totul e bine făcut acum. Spun doar că nu se impune să plecăm de la zero, ci să le acordăm un avans de încredere. În cazul Euronews am încredere în cei doi uh, acționari uh, mari, RAI și uh, <clears throat> televiziunea publică din Franța. Mm, pare rău că televiziunea publică germană, ARD și CDF nu a fost dispusă să participe. La vremea respectivă eu am încercat să susțin un astfel de demers pentru că am avea nevoie de mai multe uh, Uh, posturi publice de radiodifuziune în cercul acționariatului de la Euronews. Vom urmări procesul uh, alegerii președintelui acestui Consiliu și de asemenea și procesul de monitorizare. Și cel mai bun instrument uh, de care dispunem îl reprezintă finanțarea anuală sau decizia de finanțare. Pentru că nu suntem obligați acum să luăm o decizie pe 10 ani, ci an de an decidem dacă pentru noi se valorează 25, 24, 23 sau 18 milioane. Și trebuie să știe că această independență redacțională trebuie să fie dată. Nu ne dorim un post de televiziune al Comisiei. Vrem un post de televiziune pentru întreaga lume, pentru Europa, pentru cetățenii europeni, un program obiectiv, deci nu o televiziune de stat. Și în funcție de îndeplinirea acestor cerințe, vom lua și noi deciziile de finanțare. Cadrul juridic este creat prin CFM Ați vorbit de tematica zero waiting, ponderarea la zero. Um, tema va fi rediscutată în toamnă. Ce și-a dorit legiuitorul? Ce a formulat mai mult sau mai puțin programatic. Toate aceste detalii sunt dispuse, să le discut cu dumneavoastră și cu președinția luxemburgheză în reuniunile care vor avea loc în toamnă. Apoi și în ceea ce privește această protecție a Uh, protecție de care vorbea doamna Trupel. Aici vom uh, avea o discuție mai aprofundată. Dacă vom interveni cu o reglementare europeană, uh, vom vedea. În ceea ce privește libertatea de panoramă, aici respect faptul că există reglementări diferite la nivel național nu vrem să limităm mai departe libertatea de panoramă și în niciun caz la nivel european. Și dacă îmi cereți o părere personală, consider că ceea ce poate vedea omul cu ochiul liber, aflându-se în spațiul public, mergând pe stradă, prin natură, văzând uh, monumente sau arhitectură în general sau peisaje, sau oameni dintr-o piață. Deci, tot ceea ce vede cu ochiul liber ar, putea, ar trebui să poată și fotografia sau filma. Mai de mult cu Acfa și Kodak pe film, asta și prin intermediul unui soft. Dacă valorizarea digitală ar uh, aduce ceva, atunci s-ar putea reglementa lucrurile, dar doar încărcarea pe Facebook nu poate fi considerată așa în acele state membre unde uh, există o limitare a acestui drept de panoramă, în practică nu se percep costurile aferente. Franța este pentru mine un, una din țările cu cele mai multe capodopere arhitecturale. Eu nu cred însă că la Paris uh, se taxează elementele de arhitectonice care sunt difuzate pe internet. Eu pe mine mă bucură multitudinea Europei, dar nici nu vreau ca reglementările uh, existente în țara mea să fie impuse altora. De aceea spun că acele țări care au limitat această libertate de panoramă, de fapt, în practică, nu um, o impun și totul este un fel de cadru legal gol. Acum uh, vă propun să continuăm discuția cu alții, dar nu mai mult de două minute fiecare, Altfintări uh, nu ne încadrăm. Am șase înscrieri la cuvânt pe listă. Mai întâi, domnul Fizas. Două minute. Mulțumesc, gracias, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, domnule comisar. Dumneavoastră și doamna Vert vorbeați despre protecția minorilor și mi-aș dori, poate puteți să ne ajutați și să clarificați un pic lucrurile pentru a vedea ce măsuri are de gând să propună Comisia, tocmai pentru a respecta interdicția existentă uh, în ceea ce privește mediile mass media pentru minori, lucruri care sunt reflectate și în Convenția pentru Drepturile Minorilor um, ale Națiunilor Unite și alte directive europene în acest domeniu. O a doua întrebare foarte succintă, în domeniul sportului. Care sunt ideile dumneavoastră pentru a putea a respecta dreptul legitim de a informa asupra rezultatelor sportive și de a-l pune în echilibru cu dreptul organizatorilor acestor evenimente sportive care le organizează și pentru care plătesc. Uneori există conflicte de interese între cele două. Mulțumesc! Foarte bine v-ați descurcat cu timpul, doamna Libașca. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă președintă, domnule comisar, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră și pentru angajamentul de care ați dat dovadă. Aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. Ambele au legătură cu capacitățile și cunoștințele existente în societate. Pe măsură ce aceste capacități, aceste competențe sunt în creștere, crește și excluziunea. O excluziune care se referă la anumite zone geografice și, de asemenea, la diferite generații, pentru că grupurile de populație care nu dispun de aceste competențe sunt din ce în ce mai numeroase. E vorba aici de un adevărat analfabetism digital. Vreau să vă întreb dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, n-ar fi bine uh, să se implementeze niște programe tocmai pentru a educa aceste persoane, această categorie de populație. O a doua întrebare. Nu considerați că ar fi nevoie de o strategie care să asigure educația pentru anumite persoane care în sistemul actual formal sunt lăsate deoparte și care ar putea fi formate cu ajutorul internetului. Și o ultimă și foarte succintă întrebare. Nu știu dacă există lucrări în acest uh, domeniu, dar aș vrea să vă întreb dacă vă interesează microplățile. Un sistem de microplăți ar putea să ne ofere soluții pentru câteva dintre problemele care există la ora actuală. Mulțumesc! Domnul Venta, mulțumesc. Domnule comisar, am să vorbesc foarte subțin. Dumneavoastră ne-ați uh, vorbit despre calendar în ceea ce privește directiva audiovizualului. Vreau să vă întreb când vom avea o propunere concretă de la comisie. Și o a doua întrebare, care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește promovarea operelor europene? se va schimba ceva în ceea ce privește cotele. Dumneavoastră ați vorbit, de exemplu, despre film, despre rolul cinematografiei în cultura europeană și eu unul am participat la festivalul de la Carlo Vivari în numele Comisiei Cult și pot să vă spun că m-a impresionat foarte mult un lucru și anume faptul că tinerii erau extrem de interesați. Tineri uh, în stare să facă coadă pe, mai multe ore la rând pentru a cumpăra niște bilete la cinematograf. Vreau să vă întreb, Comisia are de gând să extindă oarecum accesul pentru publicul larg la cinematografe și inclusând aici și tinerii? Mulțumesc. Domnul Zrischi. Zroieschi. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, aș avea trei întrebări. În primul rând, în ceea ce privește trecerea de la sistemul analogic la cel digi digital pentru radio, statele membre și-au luat uh, deciziile în acest sens și experiențele de până acum sunt diferite. Britanicii, de exemplu, au început cu un eșec, uh, după care și-au revăzut sistemul și acum încearcă să implementeze uh, Uh, sistemul DAB 2, după ce DAB 1 nu a avut succes, dar toate acestea ne arată că soluțiile la nivel național nu sunt suficiente. Avem nevoie imediat de soluții la nivel european, soluții armonizate pentru întreaga UE. Vreau să vă întreb dacă Comisia are propuneri pe această temă și dacă am putea în acest domeniu reduce oarecum greșelile făcute sau costurile. În al doilea rând, care este cooperarea dumneavoastră cu comisarul responsabil pe finanțe și economie? Pentru că, din experiența mea, aș putea spune că Ministerul de Finanțe nu este reprezentat la întâlnirile comisiei noastre și am verificat în ultimii 10 ani, dânsul pur și simplu nu a venit aici niciodată. În același interval de 10 ani, ministrii de cultură sau comisarul pentru cultură trebuia să uh, participe la Comisia Econ, lucru care s-a întâmplat, așa că v-aș ruga ca cooperarea dumneavoastră cu persoana responsabilă pentru fianță să fie întărită. Chiar astăzi am votat bugetul pe anul 2016, iar mijloacele financiare pe care le vom cere nu sunt deosebit de ridicate, pentru că dacă comparăm a, a, dacă comparăm aceste resurse cu resursele din agricultură, de exemplu. Un al treilea subiect, neutralitatea rețelei, este un concept în care nu cred prea mult, pentru că internetul este o adevărată afacere, o afacere mare, așa că ar trebui să o și percepem ca atare. Deocamdată, neutralitatea rețelei nu este, din punctul meu de vedere, un obiectiv realist. Ar trebui să avem un dialog pe această temă cu mediul de afaceri. Doamna Ward, vă rog. Da, mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru dialogul pe care îl avem în permanență. Salut Uh, faptul că doriți să trecem rapid la uh, chestiunile concrete și pe mine mă interesează societatea civilă care trebuie să fie alături de dumneavoastră în munca pe care o aveți de făcut. Pentru că dacă oamenii nu sunt consultați, ei se vor simți excluși din tot ceea ce facem noi aici la nivelul Uniunii. În special mă îngrijorează chestiuni care au de-a face cu copii, cu siguranța copiilor, bunăstarea lor, uh, și, de altfel, tot ceea ce facem noi sau în legislația pe care o putem promova ar putea avea legătură cu siguranța copiilor pe internet. O altă chestiune importantă pentru mine este cea a drepturilor omului și a libertății presei. Știm că există uh, blogări, Nabil Rajab și alții care au fost uh, eliberați recent, lucru pe care îl salut pentru că sunt persoane esențiale, Însă libertatea presei și pe internet este o chestiune foarte importantă care trebuie discutată nu doar în limitele granițelor noastre, ci și în afară. Aș dori să vorbesc un pic și de perspectiva de gen de care avem nevoie. Eu am fost una dintre femeile care a participat la conferința pe tema societății informației la Geneva și pot să spun că am fost îngrozită și de-a dreptul uh, um, furioasă de declarațiile făcute la nivel înalt de reprezentanți uh, din toate statele, pentru că nu a existat uh, nicio femeie reprezentată în panelul de la Geneva. Acest lucru trebuie să se schimbă, trebuie să avem o perspectivă de gen foarte clară în ceea ce privește economia digitală în munca dumneavoastră, mai ales că munca dumneavoastră reprezintă societatea. Și un ultim comentariu, dacă vorbim despre zonele rurale și accesul la internet pe bandă largă, aceasta este o problemă într-adevăr enormă. Eu reprezint o comunitate rurală cu potențial neexploatat Uh, companii uh, agricole, microorganizații care nu au acces la internet și modelul cel mai bun pe care vi l-aș putea uh, sugera este acela de a avea un parteneriat între partea comercială și comunitatea locală. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamne Soidrova. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Dumneavoastră v-ați descris uh, programul de lucru foarte bine. Aș vrea să mă centrez pe două chestiuni. În primul rând, dezvoltarea foarte rapidă a tehnologiilor digitale. Aceasta prezintă anumite avantaje pentru a îmbunătăți calitatea învățământului și pentru o mai bună accesibilitate la patrimoniul cultural. Cu toate acestea prezintă și riscuri care au fost prezentate de domnul Sfreschi și doamna Slivațca. Este vorba de riscul inegalității. Aceste tehnologii sunt costisitoare, deci riscul cu care ne confruntăm este cel al creierii de inegalități. Așa că ar trebui să ne asigurăm că luptăm așa cum trebuie împotriva acestui tip de inegalități și să o facem prin pachetul telecomunicațiilor. De aceea mi-alătur vocea celor care spun că Comisia Europeană ar trebui să caute soluții pentru a promova și mai mult Agenda 2020, societatea inclusivă, susținerea categoriilor vulnerabile, investiții mai mari în tehnologii de vârf, în cazurile în care piața cu propriile forțe nu reușește să um, colecteze destui bani pentru investițiile necesare. Al doilea comentariu se referă la Euronews și Euronet. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Noi avem nevoie de informații obiective în legătură cu dezvoltarea europeană. Mass media națională nu consideră că afacerile europene sunt o prioritate pentru ei. Iată de ce mi-aș dori să avem o adevărată platformă a informației care să ofere informații obiective pe teme europene. Este adevărat însă că ar trebui ca această platformă să respecte și niște principii foarte clare. Eu mi-aș dori ca Euronews-ul să respecte anumite reguli și principii. Deci, vă susțin, domnule comisar, mulțumesc. Mulțumesc. Că, cum vede... Mulțumesc că a fost o dezbatere foarte bogată, s-au făcut numeroase propuneri și aș dori să subliniez două aspecte în special. Am apreciat distinția pe care ați făcut-o între dreptul de autor și copyright. Adesea noi uh, suprapunem cele două concepte, dar drepturile de autor au o valoare și morală și economică. Prin urmare, este foarte important ca acest lucru să se oglindească în uh, cele mm, inițiate de comisie. De asemenea, problema echilibrului între drepturile utilizatorilor și cei care trebuie să poată trăi din propria muncă creatoare, iarăși un element important. Apoi a doua observație din cele spuse de colegi. În contextul strategiei digitale a Comisiei, poate că ar trebui pus accentul mai mult pe partea de e-governance decât pe partea de e-citizenship sau noi asta considerăm că această problemă este practic o mare provocare pentru viitor. Și a treia și ultima observație cu privire la reforma directivei audiovizualului. Aș dori să vă semnalez că avem posibilitatea de a ne folosi de o bancă de date respectiv observatorul de la Strasburg, observatorul audiovizualului de la Strasburg, care ar trebui să joace un rol foarte important. A creat o bază de date pe care o cunoașteți foarte bine, dar înțeleg că există un risc de reducere a fondurilor pentru această bază de date și să nu uităm că este singura de această natură, este extrem de importantă pentru uh, toate organismele audiovizuale din Uniunea Europeană. Deci, Vă atragem atenția asupra acestui lucru. Sigur că este important ca Euronews să pună accentul pe mai multă transparență, așa cum spuneți, dar în același timp nu trebuie să aruncăm uh, și copilul odată cu apa din uh, uh, cădiță. Trebuie deci să fim atenți ca și alți furnizori, alți broadcasteri europeni, alți emițători europeni să poată să emită și să investească. Așadar, pe de o parte trebuie să punem accentul pe monitorizare, să verificăm pe toți investitorii, dar în același timp și uh, emițătorii din alte țări ar trebui să își joace propriul rol. Vă mulțumesc și acum vă dau cuvântul. Vis-a-vis -vis de Euronews, mi-am notat îngrijorările exprimate dumneavoastră. Sunt încrezător că postul uh, va evolua în conformitate cu așteptările Europei. Noi vom acompania în acest demers și sunt dispus ca periodic să discutăm despre valoarea de programe pe care o facem și pentru a culege și din rândul dumneavoastră eventuale plângeri sau obiecții pe care le aveți. Am discutat de chestiuni de reglementare care sunt interesante din punct de vedere tehnologic, care sunt relevante uh, din punct de vedere politic și societal, care oferă multe șanse, dar care ascund și anumite pericole și vă spun în mod clar și răspicat că acționa în mod neeuropean ar fi opțiunea cea mai proastă. Dacă subordonăm totul subsidiarității, atunci în această perspectivă ar fi mai bine să nu există o directivă a audiovizualului, să nu există un obiectiv al europenizării, să nu existe o definiție europeană a neutralității rețelei, să nu existe nicio intervenție la nivelul taxelor percepute de operatorii de telefonie, dar nu europenizăm pentru că ne dorim mai put- multă putere și centralizată, ci pentru că evoluțiile digitale uh, impun o reacție la nivel european. În ceea ce privește protecția minorilor. O spun din proprie experiență. Acum are 17 ani și nu mai este, să spunem, afectată. Dacă, dacă s-ar fi întâmplat acum 10-20 uh, de ani, poate că nu mi-ar fi fost accesibile aceste um, competențe. Însă, conținuturile sunt uh, transmise la nivel global și trebuie să ne punem întrebarea în ce măsură se mai impune protecția minorilor sau dacă da, cum? Ea, chestiunea este mai labilă decât niciodată. Este o misiune nu doar pentru părinți, care deseori sunt depășiți de situație, ci și pentru societatea, um, în, pentru societatea în sine. dacă prin uh, societățile publice de radiodifuziune îndepline această misiune, acest lucru are un efect minimal dacă există furnizori privați sau din afara Europei care pot să uh, submineze aceste reguli. De aceea avem nevoie de un răspuns clar dacă avem nevoie de protecția minorilor în continuare, dacă extindem cercul celor care trebuie să se supună acestor reglementări. Apoi, s-a mai spus că există divergențe de interese. Dacă un star de fotbal din Brazilia vine în Europa pentru că astăzi câștigă mai mulți bani la Londra, Madrid, Barcelona, München sau Paris, dacă joacă pentru un club european. Ei câștigă bani care nu vin însă din uh, bugetul național, ci de la noi, cetățenii, care se uită la televizor, la anumite produse pe care le achiziționează sau le plătesc indirect prin publicitate și pe de altă parte uh, industria vine cu uh, publicitate doar pentru că consideră că astfel ne convinge pe noi să cumpărăm acele produse, fie că e vorba de Adidas, Nike, Peugeot, Mercedes, șampanie, șampanie sau vin de Bordeaux, Gucci sau Prada și așa mai departe. Și în, uh, date fiind aceste interese divergente, va trebui să evaluăm dacă trebuie reglementat ceva și dacă da, ce anume. Dacă vrem să menținem sportul de performanță, atunci uh, ca pe lanțul de valoare trebuie să rămână posibilă comercializarea. Dacă importante ne sunt nu doar Real Madrid și Barcelona, ci și San Pauli și Linz, atunci principiul teritorialității în sport își are o anumită justificare. Da, și nu ne referim doar la fotbalul de performanță, ci și volei, basket ce mai departe. Și dacă vrem să putem urmări nu doar turneul de la Wimbledon, și, <clears throat> ci și un turneu uh, din provincie. Atunci nu putem spune că este doar o singură piață, ci mai multe. Dacă uh, dacă vorbim de filmul austriac, atunci e nevoie de o susținere uh, și comercializare la Viena, o comercializare secundară în spațiul germanofil, în Germania și în Elveția. Dar un interes uh, pentru astfel de filme polițiste care se petrec la Viena, de pildă, din partea oamenilor din Lituania sau uh, din Portugalia este destul de limitat. De aceea trebuie create anumite excepții uh, de la portabilitate și de la piața internă. Pentru că altfel Google și Amazon vor prelua întreaga sau acapara întreaga piață europeană. E nevoie în continuare de promovarea cinematografiei. Dacă vrem să depășim sau să evităm uh, divizarea societății în funcție de vârstă, dacă vorbim de așa numite digital natives și generațiile anterioare, atunci trebuie să uh, lucrăm la competențele noastre digitale. Trebuie să reușim ca pentru fiecare să existe o ofertă de a își uh, crea niște competențe de bază digitale. Avem nevoie în continuare de profesori, dar aceștia nu vor mai avea autoritate pentru copii de 12 ani dacă nu vor ști să folosească uh, mass media digitală, telefonul, smartphone-ul și conținuturi educaționale digitale. Deci misiunea noastră este de a armoniza interese divergente. Pentru că pe, acel, pe aceste interese divergente pe care nu le reglementăm la nivel european vom pierde. Pentru că doar așa avem o șansă în fața Americii și a Asiei. Și doar așa Europa își va putea păstra propria importanță. Am legături destul de strânse cu sectorul industrial, am un contact cu Business Europe, am participat la patru târguri în acest an, tocmai tocmai pentru ca toate proiectele care țin de digitalizare, de sisteme de gestiune a traficului, Connected Europe, să aibă o perspectivă. Și la nivel european trebuie să vorbim despre standarde. Dacă noi fabrici din Portugalia, Slovacia și Germania se vor deschide, atunci uh, se impune să vorbim de standarde europene. Am contacte și în lumea culturală și din însărcinarea uh, dumneavoastră mi-asum această obligație de a întări cultura în Europa, de a mă bate împotriva ministrilor de finanțe și a, disciplinei bugetare, pentru că avem o, uh, un patrimoniu, o moștenire culturală și beneficiem de o largă susținere din partea populației în acest sens. și nu trebuie uh, să creăm astfel o discrepanță cu mediul rural. Avem nevoie de mai multă cultură, dar nu în defavoarea uh, zonelor rurale, ci avem nevoie de mai multă cultură în zonele rurale. Știți că primul meu mandat a fost dedicat uh, energiei. În uh, sectorul energetic sectorul energetic era dominat de bărbați. Și sectorul internetului este dominat în mare parte de bărbați. Toți uh, specialiștii internetului, acești nerds, uh, de oriunde s-ar afla ei, sunt în majoritate bărbați. De aceea trebuie să ne îngrijim ca mai multe femei să uh, studieze informatica, pentru că și acestea vin cu anumite competențe sociale care uh, ar fi binevenite și în mediul digital. Să sperăm că vom reuși. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care ne-ați acordat timpul dumneavoastră și pentru că ați ascultat ce am avut și noi de spus. Vom păstra legătura neîntrerupt și vom urmări cu toată atenția agenda acestui dosar extrem de important. Vă mulțumesc încă o dată, pe curând! And now the, the last effort. <laughs> și acum încă un efort mai sunt uh, două subiecte importante de luat în discuție. Și acum îi dau cuvântul domnului Zambraschi, care este raportor cu privire la prevenirea radicalizării și a recrutării cetățenilor europeni de către organizațiile teroriste, o temă deosebit de importantă, cu semnificații ample și care se leagă de raportul ce va fi prezentat în Comisia Libe. Termenul pentru înaintarea amendamentelor este mâine, nu avem încotro ținând seama de faptul că se apropie vacanța de vară, însă coordonatorii știu deja, deci mâine la prânz este termenul. Se va vota pe 15 septembrie în Comisia pentru Cultură și în 1 octombrie 2015 în Comisia Libe. Anu, 12 octombrie se corectează, domnul președinte. Deci pe 12, nu pe 1 octombrie, în Comisia Libe. Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, am să folosesc limba mea maternă. Doamnă președinte, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi oferiți ocazia de a vă prezenta astăzi ideile mele cu privire la prevenirea radicalizării și respectiva recrutării cetățenilor străini de către um, organizațiile teroriste. Această problemă ar trebui să se afle printre prioritățile fiecărui stat membru și ar trebui luată în dezbatere și la nivel european, pentru că ține de competențele noastre. Mai întâi de toate însă ar trebui întreprinse măsuri cât mai concrete și cât mai rapid. Recrutarea cetățenilor europeni în scopuri care merg împotriva tot ceea ce reprezintă valorile noastre fundamentale trebuie combătută cu toată tăria. Care sunt măsurile pe care le-am putea lua pentru combaterea radicalizării? Comisia competentă Comisia ă, noastră va trebui așadar să își limiteze considerațiile pe această temă. Ministrii pentru educație au semnat ă, declarația de la Paris în care se propune o cooperare consolidată în, această, în acest domeniu și în care se pune accentul pe demnitatea umană și pe statul de drept. Este important să menționăm această declarație. Aș dori de asemenea să spun că în raportul meu vorbesc și despre combaterea radicalizării în rândurile tinerilor. Dar pentru a combate o problemă trebuie să o faci începând de la rădăcină. Trăim în zilele, în zilele noastre într-o lume digitală, și răspândirea acestor idei este extrem de ușoară. Sigur că răspândirea informațiilor are avantaje importante, dar atunci când ele țin de violență și de extremism, situația este cu totul alta. Trebuie să încurajăm familia, societatea și școala. Există mai multe categorii, câteva categorii deosebit de violente în rândurile populației. Categorii unde violența poate să capete uh, foarte multă pregnanță și este vorba în special de rândurile de, de tineri. Este importantă deblocarea unor fonduri de urgență pentru a combate ideile acestea de radicalizare. Cunoașteți de asemenea ideea acelei rețele europene pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare. În raportul meu, în cursul elaborării sale, am, am aflat că această rețea se confruntă cu unele probleme în funcționarea sa, de aceea aș dori ca Comisia să rezolve aceste probleme. Aș dori să amendez un pic raportul meu cu privire la importanța uh, manualelor noastre școlare și a cărților din bibliografiile școlare. S-au identificat cărți de propagandă în uh, manual, în programele școlare ale școlilor musulmane, cărți care sunt uh, traduse în mai multe limbi ale Uniunii Europene. Trebuie să se supravegheze acest lucru și conținutul cărților acestora care ar putea să stimuleze radicalizarea. Am uh, citit cu multă atenție raportul doamnei Rashida Dati, care este raportor din partea Comisiei Competente pe Fond, Comisia Libe, și am identificat câteva elemente deosebit de importante. Doamna Dati pune accentul pe educație ca mijloc de combatere a radicalizării. De asemenea, pune accentul pe problemele din închisori și pe importanța îmbunătățirii schimbului de informații cu privire la practicile de radicalizare. De asemenea, vorbește despre o serie întreagă de măsuri pentru combaterea radicalizării. Comisia Libe a realizat o evaluare și o va supune amendamentelor. Să sperăm că, prin eforturile noastre conjugate, vom putea prezenta Comisiei Libe un aviz care să conțină propuneri concrete legate de cultură și educație. Termenul pentru depunerea amendamentelor este miercuri 15 iulie la prânz, deci încă o dată, termenul pentru amendamente este miercuri la prânz, însă cred că toată lumea a primit proiectul meu de aviz și că deja toată lumea a putut să-și formuleze eventualele amendamente. Vă propun să re reîntrunim în septembrie cu ocazia primei reuniuni plenare de la Strasburg pentru a discuta despre propunerile de compromis, despre amendamentele de compromis. Eu însă am să vă prezint propunerile mele de compromis în cursul primei săptămâni a lunii septembrie, iar uh, precizarea pe care voiam să o aduc este că termenele acestea scurte sunt motivate de faptul că vrem să transmitem cât mai rapid punctul nostru de vedere către comisia uh, competentă pe fond. În septembrie se va, în, uh, în, în, în a, luna în toamnă se va vota pe fond în plenară. Și tocmai de aceea trebuie să ne grăbim. Pentru mine acest subiect este deosebit de important, este o problemă gravă pentru societatea contemporană și de aceea cred că la nivel european trebuie lucrat în special la realizarea unui schimb de bune practici la nivel european în ce privește diferitele măsuri întreprinse în statele membre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept propunerile. Mulțumesc foarte mult. Ați făcut o treabă foarte bună și vom avea și o audiere pe tema aceasta și, într-adevăr, e o chestiune foarte importantă. Îi dau cuvânt, le dau cuvântul raportorilor din umbră care au cerut să intervină. Domnul Zver. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mă bucur foarte mult că, iată, Comisia pentru Cultură are această ocazie de a elabora un aviz pe care să-l transmită către Comisia Libe pentru raportul din această comisie. La o primă vedere pare că subiectul se leagă doar de securitate, în realitate, însă, dacă dorim cu adevărat să soluționăm această problemă, ea trebuie analizată la 360 de grade. Și aici cred eu că putem și noi să jucăm un rol important. Domnul Giambaschi a realizat un proiect de aviz foarte bun. Noi uh, vom uh, înainta amendamente și sperăm să avem un text cât mai bun până în septembrie. Sunt de acord cu domnul raportor. Europa este confruntată cu multe probleme. Aceste probleme însă n-ar fi atât de grave dacă cetățenii statelor noastre membre nu s-ar implica în activități teroriste, atât pe teritoriul Uniunii cât și în afara ei. Așadar, nouă ne revine misiunea de a preveni radicalizarea. Trebuie să preîntâmpinăm recrutarea și avem nevoie de o metodă de lucru care să ne ajute să prevenim, deci, recrutarea și radicalizarea. Desigur, problema poate fi privită din mai multe puncte de vedere, din punct de vedere judiciar, de exemplu, și aici trebuie consolidată funcționarea anumitor instituții, precum Europol sau Eurojust, este necesar un sistem de schimb de bune practici și de informații. Am mai vorbit de modalitățile prin care s-ar putea crea acest sistem. De asemenea, trebuie să se impună sancțiuni la nivelul statelor membre împotriva luptătorilor străini și faptul că acest lucru deja se întâmplă este un semn bun, fiindcă el permite sau semnalează și altor cetățeni că nu ar trebui să se implice în astfel de activități. Însă, pe termen lung, cea mai eficientă metodă de soluționare a acestei probleme o reprezintă educația. Și educația se desfășoară nu doar în școli, nu ele sunt singurele instituții care se ocupă de educație. Ar trebui implicată ar trebui să existe uh, o programă școlară mai axată pe, democra- pe democrație în școli. Ar trebui să se arate exact ce este și ce nu este acceptabil. Ar trebui să se arate din istorie care au fost problemele cu care ne-am confruntat. Și cred că școlile ar putea să creeze o mentalitate mai democratică. Dar, cum spuneam, nu școlile sunt uh, singurele, nu sunt școlile singurele instituții care se pot implica. Sunt și alte instituții care ar trebui să-și joace rolul, de exemplu instituțiile de presă. Dar nu numai. Există și organizații de experți care ar trebui să se implice mai mult. Pentru că acest fenomen al luptătorilor străini și, în general, al radicalizării este un fenomen extrem de îngrijorător, pe care, pentru a-l putea preîntâmpina, avem nevoie de o abordare holistică. Oamenii trebuie educați așa cum se cuvine și, iată, aici ne revine nouă rolul principal. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Să știți că mai avem numai 10 minute la dispoziție. Ei, nu, nu chiar 10 minute, ceva mai mult. Doamna Chenghe, mulțumesc, doamnă președinte. Și eu consider că Proiectul acesta de aviz cu privire la prevenire este extrem de util, pentru că Comisia pentru Cultură trebuie să joace în acest proces un rol deosebit de important. Formarea, educarea, cultura joacă un rol important atât la nivelul prevenirii radicalizării, cât și al recrutării cetățenilor de către organizații teroriste, dar și în, la nivelul de radicalizării. Procesul educațional pentru fiecare persoană radicalizată necesită o abordare, din punctul meu de vedere, pluridimensională, inovatoare și neîntreruptă. Tocmai de aceea consider că este deosebit uh, de util rolul pe care îl joacă comisia noastră, tocmai din aceste trei motive la care m-am referit. Trebuie să se pună accentul pe o colaborare între diferiții actori care participă la dezvoltarea cetățeanului intervenția conjugată a familiei, așa cum arăta de altminter și arătau colegii, al familiei, al școlii, a structurilor de asistență socială și așa mai departe, trebuie să permită ca prevenirea radicalizării să se desfășoare prin intermediul unei combateri a cauzelor, cum ar fi sărăcia, excluziunea socială, marginalizarea și abandonul școlar fiecare stat membru trebuie să se concentreze în programele sale educaționale pe principii și activități care să se bazeze pe așa numita intercultură, care ar trebui să se regăsească în multe programe. Trebuie de asemenea ca programele școlare să se concentreze pe stimularea delegării și a integrării, pe schimb, pe schimbul de informații și cultură. De asemenea, trebuie să ne gândim și la rețelele de socializare, Trebuie ca învățământul să se concentreze pe utilizarea responsabilă a rețelelor de socializare și a internetului, în special în ce privește limbajul utilizat și așa numitul hate speech, discursul de ură, un subiect la care țin în mod deosebit. În context sociocultural, în contextele socioculturale cele mai periculoase și vulnerabile din anumite state membre, situația este cu atât mai gravă, pentru că acolo se întâlnește marginalizarea și ghettoizarea. Prin urmare, sunt grupuri care sunt cele mai vulnerabile și ele sunt cele mai expuse riscului radicalizării. Mai mult, trebuie subliniat și trebuie subliniat și aspectul învățământului confesional, pentru a se evita crearea unor prejudicii nefondate și a unor fobii religioase, pentru că de aici pornesc tot felul de stereotipii și idei greșite. S-a vorbit și despre închisori, încă un loc în care persoanele sunt expuse foarte mult riscului radicalizării și aici rolul unui proiect educativ individual este foarte important, care trebuie să Uh, se axeze pe implicarea experților și specialiștilor în pedagogie, dar și să se desfășoare uh, în mod direct, în uh, relația directă cu individul, pentru a se preveni radicalizarea, dar și pentru a se trece la deradicalizarea persoanelor respective. În încheiere am să spun că este important să se înțeleagă că trebuie acordată o atenție deosebită persoanelor care provin din contexte familiale radicalizate, așa încât aceștia să nu devină uh, marginalizați la rândul lor și să-i radicalizeze și pe să radicalizeze uh, generațiilor viitoare. Prin urmare, trebuie să fie un proces permanent Persoana radicalizată sau în curs de radicalizare trebuie să fie înconjurată de stimul pozitiv care să-i fie util pentru formarea personală și profesională și în același timp să-l facă util în societate, așa încât el să se simtă parte a societății și să contribuie în același timp la dezvoltarea sa. Prin urmare, îmi face o deosebită plăcere faptul că, iată, comisia noastră se poate ocupa de acest subiect, însă munca noastră ar trebui să se desfășoare în continuitate și mai ales ar trebui să fie însoțită de măsuri întreprinse la nivelul statelor membre, pentru că din ce vedem în presă și la televizor, atunci când se vorbește de tema aceasta, se vorbește mai ales de fanatici, de oameni uh, fără minte, dar nu se vorbește de deradicalizare. Recunoașterea acestui termen înseamnă în același timp abordarea cauzelor și venirea cu soluții, cu propuneri de soluții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum dau cuvântul încă unui raportor din umbră. Doamna Tom, mulțumesc, doamna președinte. Nu pot să spun că sunt foarte mulțumită că dezbatem această chestiune, pentru că e o temă nu foarte optimistă, dar colega noastră a făcut o muncă excelentă. Din punctul meu de vedere, există un adevărat pericol aici și ar trebui să fim foarte activi pentru a lupta împotriva răului. Poate că am putea să facem acest lucru mai vizibil și mai obiectiv. Pentru că orice acțiune, până la urmă, duce la contraacțiune. Deci, va trebui să fim foarte uh, atenți și foarte delicat să umblăm cu mânuși. Aspectul important, cel puțin din partea Comisiei Libe, este că avem nevoie de uh, un profil social al acestor persoane, pentru că dacă ne imaginăm că e vorba de persoane vulnerabile, marginalizate, de fapt nu știm cine sunt aceste persoane. Iată ce este mai important să realizăm aceste profile. Referitor la acțiunile care au fost propuse, E clar că va trebui să susținem programe de luptă împotriva radicalizării și de promovarea toleranței. Și avem nevoie și de schimburi de practici, de bune practici în domeniul educației, în special pentru tineri refugiați și imigranți. De exemplu, în țara mea, în Estonia, nu avem niciun fel de experiență în acest domeniu, cum să-i primim pe străini. Unele țări s-ar putea să aibă mult mai multă experiență decât noi și asta n-ar putea fi util. Trebuie să promovăm și cooperarea între regiuni, să vedem cum putem influența opinia publică. Iar referitor la jurnaliști, eu una nu mi-aș dori să începem un război propagandistic. Trebuie să vedem ce facem în domeniul public, iar statele membre și actorii implicați ar trebui să ajungă la un acord pentru a avea standarde comune. Eu însă sunt uh, jurnalistă și știu că etica există și că poate fi respectată. Deci pentru a lupta împotriva discursurilor de incitare la ură și împotriva comentariilor care sunt postate în acest sens de publicul larg orice ziar, orice revistă, toate mijloacele mass media trebuie să aibă posibilitatea să comenteze, pentru că uneori comentariile sunt groaznice și din punctul meu de vedere nu există nimic cu libertatea de exprimare în aceste discursuri. Însă ele vorbesc despre libertatea de exprimare și, de fapt, nu reprezintă decât un proces de radicalizare. Un alt element, și poate că am pierdut legătura cu violența în școli, dar și aici este un punct important pentru noi. Am avut experiențe negative, dar și pozitive, pentru a vedea cum putem face față acestor probleme și cum să le prevenim. Și aceste experiențe pozitive ar trebui utilizate. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Evans. Mulțumesc, doamnă președintă. Raportorul a făcut o muncă excelentă la acest raport, un raport din partea Comisiei Libe, care este global și noi va trebui să ne referim la aspectele concrete care pot veni din partea Comisiei noastre. Eu vin din țara Galilor, unde aceasta este o problemă principală, așa cum este și pentru noi toți în general, cum să facem față acestei probleme și cum să facem față problemei reprezentate de pentru tineri sau pentru, special pentru tinerile femei care părăsesc țări, cum ar fi, de exemplu, Siria. Acțiunea guvernamentală, pot să vorbesc din punct de vedere al propriului meu guvern, a încercat să prevină extremiștii să comită acte criminale și nu a încercat să prevină ca oamenii să nu devină pur și simplu teroriști. Deci e nevoie de o schimbare de strategie în acest sens. Eu am prezentat câteva amendamente în acest sens, tocmai pentru a clădi și mai mult acest aviz al nostru. În primul rând, ar trebui să adăugăm că nu e vorba doar de promovarea drepturilor și libertăților așa cum este ea reflectată în Carta Drepturilor Fundamentale, E vorba și de o responsabilitate a noastră pentru a ne asigura securitatea și libertatea, uh, securitatea pentru toate scă aici. Un al doilea punct este că doar lucrând împreună cu comunitățile putem rezolva aceste probleme. Și deseori aceste comunități sunt vulnerabile tocmai din cauza inegalităților existente a șomajului și așa mai departe. Rolul educației, al învățământului, așa cum spunea și raportorul, este esențial pentru că tocmai în instituțiile școlare putem implementa, inculca aceste valori la nivel social. Trebuie să includem pe tineri și în special persoanele vulnerabile pentru a dezbate această temă a radicalizării. E nevoie de o dezbatere deschisă într-un loc sigur cu uh, oameni care să fie cunoscuți și să se simtă în siguranță. Și trebuie să recunoaștem, pe de altă parte, că nu e același lucru pentru toată lumea, pentru că persoanele pot deveni mai radicale, dar și grupurile de persoane se pot radicaliza și sunt procese diferite care trebuie abordate și pentru care e nevoie de soluții diferite. Rețelele de conștientizare acestea ar putea fi importante, ar trebui promovate și poate că statele membre ar trebui susținute în procesul de de radicalizare sau strategiile de ajutare a indivizilor să renunțe la activitățile radicale și să ne asigurăm că cei care lucrează cu tinerii sunt într-adevăr persoane bine pregătite, bine formate. Acestea sunt principalele comentarii și aș mai face unul înainte de a încheia. Cred că trebuie să înțelegem pe deplin această problemă și pentru aceasta trebuie să analizăm contextul global în care se produce acest fenomen. Ar trebui să vedem, de exemplu, ce se întâmplă în Siria și să încercăm să evaluăm nu doar violența de acolo, ci și problema migrației către Siria, pentru că țările care s-au radicalizat sunt cele de unde provine această imigrație. Deci imigrația trebuie înțeleasă în acest context mai global. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ward după care doamna Zoidrova. Da, mulțumesc. Văd că există multe sinergii față de acest raport pe care l-ați făcut uh, dumneavoastră și ați inclus și aspectele culturale, motiv pentru care vă mulțumesc. Aceasta mă ajută și pentru uh, munca mea și cu ceilalți colegi. Aș vrea Problema religiei în școli. Există un colegiu în nord-estul Angliei care a fost înființat ca o academie de către un vânzător de mașini local și are o agendă creaționistă, ceea ce mă îngrijorează pe mine. Și Mă îngrijorează faptul că există păreri radicale. Trebuie să ne gândim și la celelalte religii, religii precum islamul, pentru că, practic, aici putem cădea în capcana islamofobiei și, dacă trebuie să vedem care sunt manualele referitoare la islam, trebuie, de fapt, să vedem o serie de elemente care sunt esențiale pentru educație. Aceasta era doar pentru a prezenta o perspectivă mai concretă asupra acelei școli. Este un motiv de îngrijorare pentru profesori, pentru cei care lucrează în sistemul de învățământ, persoanele care uh, sunt formate în acea școală, practic, au o pregătire foarte limitată. Deci uh, trebuie să ne gândim și la aspectul învățământului și al manualelor școlare și să avem o privire echilibrată. Mulțumesc, uh, colegul Maragai. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost o greșeală. Domnul Maragai și după aceea dumneavoastră. Da, doamnă președinte. Plecând de la comentariile colegilor mei, și dar fiind că sunt uh, aproape pe de întregul de acord cu rolul educației, al școlii, al profesorilor, al manualelor școlare, practic îmi pun o întrebare și anume dacă abordarea noastră nu se centrează prea mult pe aspectul preventiv. Pentru că mi se pare că aici lipsește o altă latură, o altă dimensiune, uh, perspectiva de viitor, să zicem. Și cred că pe măsură ce școala își va exercita rolul mai bine, practic contradicțiile care pot apărea la nivelul societății vor fi și mai mari. Se vorbea înainte de o abordare holistă. Ce înseamnă asta? Înseamnă muncă înseamnă o abordare socială, o integrare, o incluziune socială în lumea culturală, artistică a acestor tineri. Și există o etapă a vieții, începând cu 14 sau mai degrabă 16 ani, în care, uh, practic, eforturile făcute în instituțiile școlare, eforturi care există, dar dacă acestea nu merg în paralel cu politici ale autorităților locale, autorități care au nevoie de susținere, de ajutor, de instrumente și resurse economice adecvate. Deci, dacă această muncă în instituțiile școlare nu este însoțită de celelalte măsuri, practic poate duce la o contradicție și mai mare, pentru că societatea neagă acelei persoane ceea ce îi se promisese în școli. Deci, pot apărea și mai grave probleme și mă tem că asta se întâmplă deseori în cartierele sau periferiile unde există cele mai mari probleme de această natură, în mari orașe din Franța, din uh, Regatul Unit și așa mai departe, pentru că există într-adevăr uh, o istorie, un model urban, un model economic și social împământenit și de aceea cred că conceptul de prevenire nu este suficient. Știu că există chestiuni care depășesc cu mult competența Comisiei noastre de Cultură și Educație, însă rolul nostru este și acela de a atrage atenția celorlalte comisii, pentru că altfel nu facem decât să ne tăiem craca de sub picioare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Soidrova, pentru a încheia dezbaterea. Da, mulțumesc doamnă președinte. Noi analizăm aici posibile instrumente utile pentru prevenirea procesului de radicalizare care poate duce la violență și terorism. Radicalizarea este urmarea unui proces care nu funcționează corect drept pentru care ar trebui să vedem care sunt disfuncționalitățile societății noastre și știm cu toții că familiile nu se descurcă prea bine, pentru că familia, până la urmă, este unitatea centrală a societății. Și atunci când familiile nu rămân împreună, sunt incongruente sau depind de prea multe lucruri, acesta este un semn clar că ceva nu merge bine la nivelul societății. Și dacă considerăm că educația poate fi un proces de prevenire a radicalizării, atunci ar trebui să vedem care sunt instrumentele de care dispune educația în acest scop. Și cred că principalii lideri radicali, în general, sunt persoane educate și chiar personalități pline de carismă. Însă cei care sunt manipulați de către aceștia sunt foarte probabil mai puțin educați și persoane cu tot felul de frustrări. Iată de ce motivul pentru care acest proces de radicalizare este în creștere ar trebui găsit la rădăcină, să vedem ce nu merge în societatea noastră. Și spun asta pentru că raportul nostru nu ar trebui să fie prea lung Ceea ce este esențial pentru noi este ce se întâmplă la fața locului. Avizul Parlamentului European ar trebui să arate și eventuale soluții care să se centreze pe acele locuri de unde apar problemele. Eu consider că educația etică este importantă în școli, pentru că frustrarea, practic, dă la o parte orice simț practic al vieții și orice sens al vieții. De aceea educația trebuie să fie de calitate și să ofere un loc de muncă până la urmă. Iată de ce contribuția mea la acest raport merge în acest sens și anume pentru a cere să avem măsuri clare împotriva radicalizării și a violenței. Un dibatit Mulțumesc, a fost o dezbatere extrem de fructuoasă. Și aș vrea să întreb dacă reprezentanții comisiei doresc să intervină, vă rog. Mulțumesc că dați și comisiei posibilitatea să rostească câteva cuvinte. Comisarul Navracis, la ultima participare la o discuție în fața comisiei dumneavoastră, a atras atenția asupra declarației de la Paris, dar și asupra agendei europene privind securitatea, insistând pe prioritatea deosebită pe care o acordă Comisia acestor subiecte. După cum ați aflat din diferitele intervenții, cred că este important să ținem seama de faptul că ambele declarații, declarația de la Paris și agenda pentru securitate, se concentrează în mare măsură pe aspectele de prevenire. Educația poate juca un rol important și pentru a preveni radicalizarea, dar și pentru a promova valorile europene fundamentale și comune din cartă și din tratate. Am să mai spun doar că că acesta nu este doar rolul educației. În ambele documente se face trimitere și la alte sectoare, prin urmare o abordare transsectorială, de cooperare, e vorba de tineret, cultură și sport. În document se arată clar că e necesar să se întreprindă acțiuni la nivel național și local, dar și european, și chiar asta facem, urmărim diferitele acțiuni și follow-up-ul la acestea. Vom mai discuta și mai departe cu diferitele comisii, dar încă de pe acum vă pot spune că suntem în curs de a pregăti un nou raport, atât în domeniul educației și al formării profesionale, cât și în domeniul tineretului. Va fi un raport comun între comisie și Consiliu. Uh, în septembrie veți avea și primele proiecte pe care probabil că veți putea să discutați și ve veți vedea că aceste rapoarte reflectă rolul deosebit pe care atât educația cât și sectorul tineretului le joacă în prevenirea radicalizării și în promovarea valorilor europene. Ba chiar mai mult decât atât, se dorește promovarea toleranței, a nediscriminării, a unui grad mai mare de incluziune și a diversității. Și Penultimul punct din uh, documentul dumneavoastră vorbește despre programele, programele Uniunii Europene. Avem programul Erasmus, uh, Europe, Creative Europe Plus, deci iată încă câteva proiecte, programe care vin în sprijinul acestei teme. Mulțumesc foarte mult, a fost o dezbatere importantă. Dar mai întâi poate că Raportorul dorește să mai intervină? Nu. Atunci aș vrea să vă confirm care sunt datele. Deci mâine la ora 12, la prânz, deci, termenul pentru amendamente. În septembrie se votează în Comisia pentru Cultură, iar în Comisia Libe pe 12 octombrie. Audierea în comisia noastră se va desfășura pe 15 octombrie. Colegii vor putea să discute cu experții și cred că merită să ținem seama de observațiile făcute, însă am impresia că deja abordarea noastră este chiar aceasta. Știm că contribuția Comisiei Cultu pentru Cultură la uh, redactarea raportului de către Comisia Libe este o abordare pozitivă care arată în ce măsură educația poate fi un instrument alături de alte activități, tineretul, sportul, Europa creatoare, deci o abordare orizontală pentru promovarea mai puternică a valorilor europene. Sigur că va trebui să și monitorizăm rezultatele și să promovăm valorile pozitive. Prin urmare, prevenirea este un efect secundar. Mai întâi de toate, trebuie să venim cu abordare pozitivă. Mulțumesc foarte mult uh, raportorului și raportorilor din umbră și cu permisiunea dumneavoastră, foarte rapid, vă propun să trecem la al doilea raport, raportul um, domnului Krasnodebski cu privire la politicile în materie de competențe pentru combaterea șomajului în rândurile tinerilor. Pentru acest raport s-a stabilit un termen și știți că pentru a permite un timp mai uh, îndelungat procesului de elaborare și al negocierii amendamentelor, am amânat uh, votul în Comisia pentru Cultură, în Comisia pentru Cultură pentru 15 octombrie. Oricum, și în Comisia Emplă se va vota pe 15 noiembrie, deci mai avem un pic de timp și termenul pentru amendamente este 22 iulie la ora 12. Vă rog, domnule Cranodeschi. Przewodnicząca, <clears throat> ja może przedstawię tylko, ponieważ jest... Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, n-am să mă refer decât la aspectele cele mai importante din acest aviz. Am discutat despre problema extrem de gravă a radicalizării tinerilor și știm foarte bine că tot în rândurile tinerilor mai există o problemă gravă și anume cea a șomajului. Poate că există chiar o legătură între cele două subiecte. Știm că cauzele șomajului sunt mult mai profunde decât uh, s-ar putea regăsi în sistemul de învățământ. Există statistici care arată că sistemul de învățământ nu își îndeplinește așa cum se cuvine rolul. 7,5 milioane de persoane sunt în șomaj în Uniunea Europeană. Pe de o parte sunt pe de o parte și pe de altă parte sunt 2 milioane de locuri de muncă vacante. Iată deci un divorț între sistemul educațional și cerințele de pe piața muncii. Prin urmare, poate că ar trebui să încercăm să uh, asortăm competențele tinerilor cu cerințele de pe piața muncii. În Uniunea Europeană avem poate tinerii cei mai educați și cei mai competenți, dar iată că în același timp ne confruntăm cu fenomenul șomajului. Iată că există așadar această uh, discrepanță. Dacă ne uităm peste cifre, putem constata că sunt instituții de educație, de învățământ, care oferă un anumit tip de învățământ și care evaluează tinerii respectiv potrivit unor standarde, dar apoi piața muncii îi evaluează după alte standarde. Angajatorii caută altceva la tinerii aceștia. Prin urmare, iată, acest, există această discrepanță de percepție, o problemă care se cuvine abordată. Ceea ce am încercat eu să spun în avizul meu, însă mă refer foarte succint la câteva probleme doar, care ne-ar putea fi de folos și ne-ar permite să îmbunătățim efectele educației și să-i pregătim pe tinerii noștri pentru ca pe viitor să le fie mai ușor să-și găsească un loc de muncă. Știu că sunt subiecte care au tot fost discutate, de exemplu sistemul de învățământ dual. E încă o dată important să permitem ca între sistemul de învățământ și piața muncii să existe un acord E nevoie pentru asta de mai multă cooperare între instituțiile de învățământ superior și organizațiile de angajatori sau uh, camerele de comerț. De asemenea, ar trebui să ne aplecăm asupra stagiilor de formare profesională în rândurile tinerilor care învață și se formează să ne aplecăm asupra uceniciilor, pentru că și dimensiunea practică a educației va permite tânărului respectiv să-și găsească mai ușor un loc de muncă. Există o seamă de programe europene care susțin această promovare a competențelor care să-i determine pe tineri să fie, să-și găsească mai ușor un loc de muncă. În Europa ne confruntăm cu situația în care tinerii care au un grad mai ridicat de educație sunt mai privilegiați și um, competențele profesionale, dar și culturale de care dispun uh, le permit să-și găsească mai ușor de lucru. Vorbim de educație, de cadrele didactice, vrem ca tinerii să dobândească competențe, nu orice fel de competențe, ci pe acelea care să le, facilitare, să, le, să le faciliteze găsirea unui loc de muncă. Am discutat despre acest lucru cu domnul comisar, vorbim despre noile tehnologii și există și fenomenul excluziunii digitale în anumite state membre pentru grupuri întregi de tineri. Prin urmare, dobândirea competențelor digitale în școală, de asemenea, ar trebui să fie un subiect central de interes. Mai sunt și alte aspecte pe care vi le-aș propune atenției. Pe de o parte, spunem că ar trebui să există o legătură mai puternică între piața muncii formarea profesională, de tipul școlilor profesionale, care să fie mai bine țintite prin programele lor, așa încât uh, să permită tinerilor să dobândească acele competențe care să le fie cu adevărat utile. Asta pentru reducerea șomajului. Vorbim mereu de toate aceste lucruri, dar uităm de alt aspect, și anume formarea de educația cu caracter generalist de cultura generală, de tipul de educație umanistă. Și poate că aici se face legătura cu radicalizarea. Vorbim despre o societate digitală. Să nu uităm însă și de literatură, de cultura clasică. Aici avem un patrimoniu european excepțional, literatură, muzică, artă. Și iată că am putea să ne folosim de acest tip de educație pentru a combate inclusiv radicalizarea. Ar trebui, deci, să ne concentrăm poate pe, și pe această dimensiune a tradiției, tradiția culturală, muzicală, literară. Pentru că am impresia că în societatea contemporană ne confruntăm cu o reală criză umanistă în, există o reală lacună de cultură în domeniul umanist, al culturii, al artei. Nu cred că ar trebui să scăpăm aceste lucruri din vedere, pentru că ele permit tinerilor să includă în formarea lor o serie întreagă de valori. Asta le permite apoi să fie și să aibă o mentalitate mai flexibilă și să se adapteze mai ușor. Există și problema profesiunilor tradiționale. Și nici de acestea n-ar trebui să uităm. Meșteșugurile. Desigur, în mediul academic vorbim de universități, vorbim de anfiteatre uriașe pline de studenți conștiincioși care studiază științele politice. Dar n-ar strica din când în când, poate, să li se spună tinerilor acestora că le-ar fi de folos și o, un tip de formare foarte punctuală, de genul unui meșteșug, să învețe și altceva decât uh, subiectele acestea teoretice și abstracte. Sigur, nu trebuie lăsate deoparte nici artele, nici uh, aspectele acestea umaniste. Sunt perfect de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Domnul Necov, apoi doamna Trup și apoi doamna Svedova, Câte două minute fiecare. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc domnului raportor pentru eforturile depuse pe marginea acestui aviz. Șomajul în rândurile tinerilor este o problemă care este în centrul politicii europene și al interesului nostru. Criza politică gravă, dar și politica de austeritate impusă în întreaga Uniune Europeană au dat efecte inevitabile și unul dintre acestea reprezintă nivelul ridicat de șomaj. Sunt perfect de acord cu ce spunea domnul raportor, sistemul de învățământ și de formare profesională trebuie să devină mai atrăgător pentru tineri, așa încât să-i uh, orienteze mai concret spre dimensiunea practică a formării. Vedem care sunt uh, problemele de pe piața muncii și cred că este important să modificăm sistemul de formare și de învățământ, care însă nu reprezintă decât o parte a problemei. Aș dori să mă refer la șase elemente de bază. Mă bucur că vorbim despre uh, inițiativa Garanției pentru, Garanția pentru Tineri, dar și de inițiativa promovării locurilor de muncă în rândurile tinerilor. Însă acestea sunt soluții doar pe termen scurt. Pentru o soluție cu adevărat durabilă la această problemă, trebuie prevăzute măsuri pe termen lung. Mai întâi de toate, trebuie ca statele membre să consolideze dialogul structurat și cooperarea între sectoarele educației și al mediului de afaceri, pentru ca programele școlare să fie mai bine adaptate cerințelor de pe piața muncii. Apoi, este deosebit de important să se elaboreze competențe de bază, un nucleu de competențe de bază. De exemplu, tinerii să învețe cum să folosească tehnologiile IT, cunoștințe de bază în domeniul matematicii sau al limbilor străine, pentru a le permite să se adapteze mai ușor și să răspundă la modificările de pe piața muncii. Pe de o parte, foarte mulți tineri sunt în șomaj, și pe de altă parte există numeroase locuri de muncă vacante pe piața muncii. Prin urmare, statele membre trebuie să facă mai atrăgătoare meseriile și profesiile care țin de inginerie, de economia digitală, de matematică. De asemenea, trebuie stimulată formarea în domeniul uh, antreprenoriatului pentru ca tinerii să învețe să-și asume riscuri rezonabile, să judece critic calitățile și defectele și în acest sens consider că o formare dedicată antreprenoriatului ar trebui să se regăsească în toate programele de educație formală și informală. Și încă câteva aspecte deosebit de importante. Planurile de carieră pe termen lung. Cred că ar trebui să reflectăm cu toată seriozitatea la prevenirea abandonului școlar. Vorbeam mai devreme de un nucleu de competențe de bază, de asemenea. Așadar, pe scurt, aș spune că pentru a găsi o soluție durabilă la problema șomajului în rândurile tinerilor, trebuie ca statele membre să garanteze investiții într-o educație de calitate și în dezvoltarea competențelor în mod orizontal. Investițiile în educație au un rol fundamental pentru creștere, competitivitatea Uniunii Europene și cred că a venit momentul să înțelegem că dacă vrem cu adevărat să facem progrese, o putem face prin educație, educație și iarăși educație. Doamna Trupel. Da, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și raportorului nostru cu siguranță va trebui să ne gândim ce anume putem face împreună la nivel european pentru a reduce șomajul și pentru a oferi tinerilor mai multe posibilități. Dar ca și principiu și vis-a-vis -vis de cele spuse de domnul Crasnodence pe final, trebuie subliniată și educația umanistă, cea literară, cea artistică, pentru a putea uh, avea mai multe competențe decât uh, cele considerate necesare, de fapt, doar pentru piața muncii, pentru că asta generează mai multă capacitate de muncă, dar este și o modalitate de a te putea orienta în lumea în care trăiești. Sigur, unii ar putea spune că există astăzi multe locuri de muncă care solicită astfel de competențe de rezolvare a problemelor, de Mm, interculturalitate. În amendamentele mele voi încerca să vin și cu aceste argumente și să arăt că, sigur, o bună educație este necesară, dar că mai sunt uh, în plus necesare și alte elemente care se adaugă educației în sens tradițional, în ceea ce privește educația și sistemul dual. Da, există state în Uniunea Europeană și țara din care provin, care are o experiență bună cu sistemul dual. Însă trebuie <clears throat> să avem grijă să nu îi alocăm un caracter de șlagăr de export, ci să păstrăm în vedere specificul <clears throat> fiecărui stat membru, astfel încât să nu credem că există o soluție miraculoasă pentru toată lumea. Cred că aici se impune mai degrabă un schimb de bune practici, însă, cum spuneam, cu sensibilitatea necesară. Doamna Soidrova. Eu voi putea fi succintă și mă concentrez dar pe ceea ce de fapt am vrut să completez. Direcția e bună, încrederea este premisa pentru uh, încadrarea oam- încadrarea tinerilor la un loc de muncă. În raportul nostru, ocupare prin competențe și aptitudini, um, cred că se impune o completare. Acestea sunt uh, aspecte care nu doar ajută la găsirea unui loc de muncă, ci și la uh, desfășurarea activității propriu-zise și care te ajută să-ți alegi un loc de muncă corespunzător în ceea ce privește uh, studiul ales. Tinerii poate uneori nu-și uh, știu alege bine cariera profesională, de aceea este nevoie și de consiliere și, nu în ultimul rând, nu e vorba de orice fel de educație, ci de o educație cu un grad ridicat uh, al calității. Pentru că uh, e nevoie, în primul rând, de calitate finanțarea din partea Uniunii Europene ar trebui să se concentreze asupra celor domenii care sunt relevante pentru piața muncii la punctul 2 și aici este vorba de acest sistem de învățământ dual. Nu pot să spun decât că acest uh, sistem dual nu trebuie să fie uh, strict dual, ci ar putea suferi și o completare. Președinta intervine. Dacă din partea Comisiei dorește cineva să intervină, nu, atunci um, vom da cuvântul raportorului dacă dorește să formuleze un răspuns. Dacă nu, observ că există um, o împărtășire a părerilor de către păreri. Termenul de depunere a amendamentelor este pe 22 iulie, 15 um, septembrie, termenul în care se va vota în comisie. Iată deci o temă importantă de care ne-am ocupat cu acest dosar. Și trecem acum la ultimul raport, raportul colegului Mauro Brando, Fernandez, și care vizează pol- rolul UE în cadrul ONU, cum pot fi realizate mai bine obiectivele politice externe ale Uniunii Europene și care vizează în ansamblu cooperarea uh, interinstituțională la nivel mundial. En el seno de las Naciones Unidas nos permite abordar algunos asuntos esenciales. Ceea ce mi se pare esențial pentru realizarea inteligentă unei adevărate politici culturale externe în UE. La Parlamentul European se utilizează deseori conceptul de dialog intercultural și Chiar uh, conceptul de Europa se bazează până la urmă pe înțelegerea diversității culturale care caracterizează identitățile sale multiple. Cred că acest dialog și această relație reciprocă sunt uh, cheia unei viziuni noi asupra relațiilor între Europa, statele membre și statele terțe o relație pe care trebuie să o înțelegem astăzi mai mult decât niciodată pentru a înțelege provocările cu care ne confruntăm la nivel global, cum ar fi, de exemplu, problema terorismului. Diplomație culturală nu înseamnă doar să organizăm evenimente culturale sau concerte în toate țările lumii. Nu, înseamnă să ne gândim la aspectele culturale care ne unesc pe noi civilizațiile lumii și să lucrăm împreună astfel încât cultura să devină acel soft power al relațiilor diplomatice. Prin aceste directive, practic, se promovează valorile democratice și libertățile fundamentale. Se găsesc mijloacele necesare pentru a avea un nou concept de cetățenie globală. Este vorba aici de o misiune a culturii cu litere mari, o construire a punților necesare pentru a exista un respect reciproc. Iată, în acest context, relația dintre uh, Națiunile Unite, agențiile sale și UE în special pe tema educației și în avizul nostru vorbeam despre cooperarea cu UNESCO în mod special, această relație poate fi întărită printr-o mai mare reprezentativitate a UE și printr-o cooperare activă în domenii cruciale, cum ar fi, de exemplu, protecția patrimoniului și a, traficul ilicit cu opere de artă. Industriile creative ca un motor al dezvoltării durabile și accesul în taberele de refugiați și în situații de conflict, de război. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru că am cooperat foarte bine și aceasta, în ciuda limitelor de timp pe care le-am avut cu termene foarte strânse, am ajuns la un acord asupra multor aspecte care le consider esențiale pentru avizul acesta printre inițiativele propuse, cerem SEAE să numească la fiecare delegație externă a UE un responsabil cu coordonarea și promovarea programelor culturale ale UE în vederea unei dezvoltări în comun cu țările respective se prevede și îmbunătățirea mobilității artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii printr-o serie de tratamente preferențiale, așa cum arată Convenția UNESCO asupra protecției și promovării diversității culturale din 2005. Aș vrea să închei tocmai referindu-mă la această convenție care a fost adoptată de Uniunea Europeană și de la care, practic, sărbătorim cea de-a 10 aniversare anul acesta. Această convenție este urmarea firească a Convenției Universale asupra Diversității Culturale, care a fost adoptată la câteva săptămâni după evenimentele din 11 septembrie 2001. Primul articol vorbește despre diversitatea culturală ca o sursă de schimburi, de inovare și de creativitate absolut necesară pentru ființa umană, cum ar fi, de exemplu, diversitatea biologică pentru organismele vii. Am încheiat citatul afirmă în continuare că diversitatea culturală reprezintă patrimoniul comun al umanității și, prin urmare, trebuie recunoscută ca atare și consolidată în beneficiul generațiilor actuale și viitoare. Iată, această declarație a Convenției arată că, într-un moment atât de tragic al istoriei noastre recente, trebuie să recunoaștem valoarea esențială a dialogului între culturi pentru a asigura pacea globală și coexistența pașnică și armonioasă între popoarele lumii, sau cel puțin pentru a încerca să facem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Dau acum cuvântul uh, raportorilor din umbră, Zdroeschi, Enekov, Giambaschi și Trupel, acelor raportori care au solicitat să intervină. Două minute fiecare. Bo pan poseł sprawozdawca bardzo szybko czytał Mulțumesc, doamna președintă. Avizul care ne-a fost prezentat uh, a fost uh, uh, citit foarte rapid de raportor, așa că le plâng de milă interpreților. Am să încerc să fiu un pic mai încet. Cred că este vorba aici de o temă foarte importantă. Propunerile făcute sunt foarte concrete și, bineînțeles, le susțin și amendamentele pe care le-am prezentat. Aș vrea acum să subliniez un element. Ar trebui să facem aici o diferențiere între două aspecte. În primul rând, cultura este un set de valori. Deci, trebuie să susținem evenimentele culturale pe artiști și operele lor. Însă există și o a doua fațetă, un al doilea element sau proces, și anume acela de utilizare a culturii pentru a atinge anumite obiective și pentru a dezvolta societatea și națiunea europeană. Cele două elemente au nevoie de instrumente diferite pentru a fi promovate, pentru că în vederea promovării artiștilor, se procedează în alt fel decât uh, dacă dorim să promovăm cultura în sine. Această problematică a diferențierii este esențială pentru că ONU, de exemplu, îi acordă o atenție deosebită. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Necov, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt. Am avut un dialog foarte bun cu raportorul și sunt de acord cu ce s-a spus aici. Avem nevoie de o mai strânsă cooperare între Comisia Europeană și agențiile ONU de protejare a patrimoniului mondial. Trebuie să întărim și conservarea patrimoniului în zonele de conflict armat cu ajutorul unor programe de protecție specifice. După semnarea acestei convenții, cooperarea între UNESCO și UE s-a îmbunătățit în mod general. Iată de ce susțin existența unui grup uh, la nivel înalt pentru a putea coopera împreună în mod regulat. Ce vreau să spun cu asta? Ar trebui să depășim această metodă de lucru bazată pe proiecte și pe acțiuni de urgență și să trecem la un mod de cooperare mai constant. Iată de ce ar fi bine să protejăm mai bine patrimoniul european printr-un dialog mai structurat. În fine, printre măsurile concrete menționate, avem nevoie de măsuri de susținere a artiștilor, a creatorilor care au o viziune concretă pe care doresc să o difuzeze în lumea întreagă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Giambaschi. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru avizul propus și pentru amendamentele care au fost prezentate. Știam foarte bine că avem foarte puțin timp la dispoziție pentru redactarea acestui raport, așa că vreau să salut felul în care a gestionat uh, situația raportorul. Din partea grupului meu vreau să mă refer la problema statutului de observator la adunarea generală a ONU. Din uh, rezoluțiile din 2011, raportorul propune ca UE să aibă drept de vot și să participe în Consiliul de Administrație al anumitor agenții care lucrează în domeniul culturii și educației. Dar vreau să semnalez aici că noi nu avem dreptul de a elabora, de a redacta politici uh, generale și dacă nu avem un drept de vot, nu putem propune practic politici pe care să le susținem. Față de această problemă a dreptului de vot, cred că deocamdată este oarecum prematur să ne pronunțăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Trupel, vă rog. Thank you, Chair, and thank you for our rapporteur. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului. Dacă vorbim aici despre uh, rolul pe care UE ar trebui să-l joace la nivelul Națiunilor Unite, în special din punctul de vedere al culturii atunci când am dezbătut problema culturii în relațiile externe, și anume o cultură care să nu fie de sus în jos la nivelul diplomației, ci o cultură a relațiilor care să ajungă la oameni, să le ofere acesta, acestora posibilitatea să intre în legătură cu ceilalți. Deci e practic acest proces de empowerment, de oferirea responsabilității cetățenilor în toate statele în care acționează UE. Și aș dori să subliniez aici faptul că e nevoie de mai multe posibilități și că e necesar să lucrăm cu NGO-urile, deci nu doar cu nivelul statal. Trebuie să cunoaștem toate instituțiile care există și ar trebui să clarificăm rolul nostru, dar, pe de altă parte, e important să ajungem până la cetățenii de rând și să le oferim și lor posibilitatea de a se implica în acest dialog vorbim foarte mult despre conflicte. Și există ideea unui instrument uh, de rezolvare a situațiilor post-conflict. Asta înseamnă să avem și un buget special pentru un astfel de instrument și în domeniul culturii, practic astfel se oferă mai multe posibilități cetățenilor să se întâlnească și să aibă schimburi de opinii. Cred că acest instrument dintre toate celelalte ar putea fi cel mai util și voi propune un amendament în acest sens. Mulțumesc. un... Uh, mulțumesc, mi se pare că suntem și aici în fața unui aviz important. Nu știu dacă este cineva din partea comisiei. Acum aproape de final, nu, nu cred. Dacă raportorul dorește să răspundă. Doamnă președintă, doar uh, foarte pe scurt pentru a mulțumi colegilor care au intervenit. Din prezentarea pe care am făcut-o și din ce am auzit de la raportorii din umbră, știți că avem de-a face aici cu un aviz foarte complex, care uh, trebuie să abordeze chestiuni diverse într-un spațiu restrâns, așa că voi face toate eforturile pentru a ține cont de toate opiniile și amendamentele prezentate. Însă aș vrea să cer comisiei să nu ne resemnăm și să dăm dovadă de multă ambiție pentru a cere mai multă Europa, pentru ca Europa să dea un răspuns adecvat la problemele pe care le-am uh, exprimat aici. Trebuie să facem progrese în vederea unei capacități de acțiune care să nu fie doar o capacitate națională a diverselor state sau a diverselor instituții, ci să avem o capacitate la nivel european în acest domeniu. Eu voi uh, face eforturi de integrare, dar vă anunț încă dinainte că nu vreau să renunț la această ambiție a construcției europene. Mulțumesc! Vreau doar să <clears throat> adaug că mă interesează foarte mult faptul că se dorește impulsionarea acestei cooperări în domeniul cultural în cadrul politicii externe a Uniunii, pentru că este până la urmă declanșarea unei um, abordări comune și în anumite domenii ale politicii externe. Eu sper că vom putea face progrese și în acest sens. Două chestiuni doar simple, cunoscându-vă însă știu că probabil v-ați gândit la acestea. Poate că ar fi ocazia și să inserăm o temă pe care am abordat-o ieri și care ar trebui să acordăm mai multă atenție, și anume că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai vizibilă în cadrul Națiunilor Unite și aici este vorba de protecție și de combaterea distrugerii patrimoniului și a operelor care fac obiectul traficului ilicit. Dar și o altă temă pe care am discutat-o cu altă ocazie și anume de situațiile de urgență. Știm că avem de-a face astăzi cu un val de circa 50 de milioane de refugiați și aici uh, cred că ar trebui să abordăm și chestiunea dialogului cultural în situații de urgență, care ar trebui să devină o temă și pentru politica externă, dar și pentru politica de vecinătate. Și și obiectivele mileniului, de asemenea, ar trebui să includă și tematica culturii obiectivele mileniului urmează să fie discutate la conferința de la Disabeba și apoi în septembrie la conferința interguvernamentală. Cred că dacă la nivelul Națiunilor Unite se dorește să pune un accent mai important asupra culturii, cred că merită inserat acest aspect și aici. Pe 12 iulie. 12 iulie termenul de depunere a amendamentelor, 15 septembrie um, votul în comisie și, în schimb, la Comisia AFET se va vota în octombrie. Vreau doar să vă mai anunț când va fi următoarea reuniune, 14 septembrie, ora 15 și 15 septembrie, ora 9 profit de ocazie pentru a mulțumi colegilor uh, rămași în număr destul de mic pentru prezență și să vă urez uh, toate cele bune pentru vacanță, împreună cu familia dumneavoastră. Mulțumesc și secretariatului. Cred că am făcut o treabă foarte bună și ultimele două zile au fost foarte încărcate. Mulțumesc că ați rămas până la final și toate cele bune pentru această pauză. Ne revedem în septembrie.